Geht das Ding? Ja, also. Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, mit Doamnelor și domnilor, haideți să ne uităm puțin la ceas și ținând cont de faptul că domnul comisar trebuie să plece la 15.45 și chiar dacă nu sunt foarte mulți colegi alături de noi, oricum, comisia noastră este una din cea mai mică din acest parlament și se întrunește astăzi una din cele mai mari sali din acest parlament. Oricum, mâine trebuie să ne întâlnim și cu reprezentanții parlamentelor naționale, tocmai de aceea ne-am hotărât să ne întâlnim în această săptămână în această sală. Cred că este un lucru bun de care nu trebuie să ne plângem, din punctul meu de vedere. Haideți să trecem la adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru. La dorința grupului politic al verzilor vom discuta despre un aviz uh, din partea serviciilor legale despre brevete. Acest uh, punct îl, îl vom discuta acum, mâine, va trebui să discutăm uh, temeiul juridic uh, referitor la combaterea fraudei în Uniunea Europeană și, în același timp, datorită faptului că colegul nostru Berlinghen nu va fi alături de noi, dezbaterea despre statutul și sprijinirea partidelor și fundațiilor politice va fi amânată. În locul acestor uh, puncte vom discuta Uh, directiva europeană despre preluarea companiilor, societăților comerciale. Aș dori să vă întreb dacă există și alte uh, remarci. Doamna Taylor, văd că dorește să intervină, dar da, dumnei m-a rugat ca astăzi să discutăm câteva minute despre raportul dumnei pe care de fapt ar trebui să îl votăm mâine și vom face acest lucru după ce vom fi discutat despre preluarea societăților comerciale, vom discuta și despre raportul nostru. Doamna Lichtenberger, vă rog. O întrebare. Dacă astăzi nu discutăm despre fundații, avem în continuare această audiere. Da, spune domnul președinte. Din câte știu eu, avem în continuare audierea referitoare la fundații europene. Foarte bine, atunci am adoptat ordinea de zi în această formă modificată. Ajungem la punctul 2, comunicările președintelui. Doamna Lichtenberger m-a rugat să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Conform procedurii de descărcare a exercițiului bugetar pentru anul 2011. Sau, pentru mine e prea complicat, doamna Lichtenberger, poate dumneavoastră luați cuvântul și ne explicați ce trebuie să facem. Și apoi, mâine, să nu uităm că avem o ședință comună împreună cu Comisia Libe la ora 9 în aceeași sală. Vom discuta programul de justiție între 2014-2020. Și acum, în legătură cu bugetul, doamna Lichtenberger, vă dau cuvântul. un moment, pentru că nu am documentele potrivite. Eventual aș putea să citesc pe engleză, spunea domnul președinte. Uh, es geht hier um eine... Ah, yes, yes. Ich musste die... A trebuit să vin pe jos înspre Parlament ultimii kilometri astăzi, pentru că există o problemă cu transportul. Despre ce discutăm? Acum putem discuta doar despre codul uh, de justiție, nu și despre celelalte părți, pentru că doar acest lucru ne este, ne este permis de calendar. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc pentru lămuriri. Ajungem la punctul 3. Îl salut alături de noi pe comisarul uh, Barnier, care astăzi ne va Uh, spune câteva lucruri despre procesul de reflexie pentru modificarea tratatelor um, în sensul uh, limitărilor și excepțiilor drepturilor de autor pentru persoanele cu deficiență de vedere. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Iată, o comisie mică care se reunește într-o sală mare. Dar eu aș spune o comisie mică care se ocupă de subiecte mari, subiecte cu adevărat importante, cum este subiectul pe care îl discutăm acum. E vorba de accesul persoanelor cu deficiențe de vedere la cărți și discuțiile în curs pe acest subiect în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și alt subiect despre care am auzit la uh, diverse, e vorba de proiectul de statut al fundației europene uh, pe care vi l-am supus acum câteva luni. Acum, în legătură cu persoanele cu deficiență de vedere. La plenară la Strasbourg, doamna Lichtenberger, domnul Bellinger, doamna Gallo, Marian Harkin și alții prezenți astăzi în sală erau deja prezenți atunci și atunci v-am promis să revin în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta situația în urma rezoluției dumneavoastră unanime din luna februarie, în răspuns la care m-am angajat personal în legătură cu acest subiect. Aș dori mai întâi, domnule președinte, să amintesc despre ce e vorba. 285 de milioane de persoane în lume uh, prezintă deficiențe de vedere. 39 milioane dintre acestea uh, sunt orbi și 246 de milioane suferă de o slăbire mai mult sau mai puțin gravă a văzului. Uh, conform Uniunii Mondiale a orbilor, în același timp doar 5% din operele publicate în lume și în Europa sunt disponibile acum în uh, formaturi accesibile, accesibile persoanelor nevăzătoare. Și când vedem ce se întâmplă în țările cele mai sărace din lume, unde locuiesc 90% uh, din, uh, dintre persoanele cu deficiențe de vedere, aceste opere uh, disponibile în format accesibil uh, persoanelor nevăzătoare uh, reprezintă nu 5%, ci 1% din operele disponibile. Deci, iată, injustiția este și mai mare în țările cele mai sărace cum se întâmplă de multe ori. Iată, este o problemă mare care afectează un număr mare de europeni și, în general, de oameni în lume, de unde nevoia de a avea disponibile în format accesibil um, aceste opere, o nevoie urgentă. Uh, după cum am angajat în lumea în februarie, Comisia a cerut Consiliului câteva săptămâni mai târziu, câteva luni mai târziu, în iunie, un mandat pentru a negocia un tratat obligatoriu în legătură cu acest aspect. Am lăsat uh, Consiliului timpul de a formaliza acest mandat și de a discuta două aspecte sensibile în legătură cu care existau divergențe de fond. E vorba de forma tratatului, obligatoriu din punct de vedere juridic sau nu, și rolul Uniunii Europene este vorba sau nu de o competență exclusivă sau de o competență împărțită. Am primit până la urmă mandatul în legătură cu caracterul obligatoriu al tratatului pe 7 noiembrie, deci cu câteva zile în urmă, la o ședință a Coreperului. Acum trebuie să existe un alt acord definitiv în legătură cu competențele. Sper că se va ajunge la acest acord rapid. Oricum, discuția poate să continue în paralel cu negocierile și dincolo de finalizarea acestora. Nu putem să ne permitem să pierdem timp. Acum aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu progresele realizate în cadrul Organizației Mondiale al Proprietății Intelectuale în legătură cu acest aspect. Tocmai pentru că discuțiile din cadrul acestei organizații nu au așteptat aceste ultime evoluții pentru a merge înainte și chiar pentru a avansa destul de rapid. Calendarul pentru a ajunge la un acord a fost acum stabilit și Ultima ședință a Comitetului Permanent pentru Drepturile de Autor și Drepturile Conexe, OMPI, a avut loc săptămâna trecută până vineri 23 noiembrie. După în această ședință, Comitetul Permanent a recomandat uh, adunării generale extraordinare a OMPI, care va avea loc în decembrie, deci mai puțin de o lună, să ia o decizie în legătură cu uh, analiza textului și posibila convocare a unei conferințe diplomatice în iunie 2013 pentru a încheia această negociere. Voi reveni uh, asupra acestei ultime sesiuni a Comitetului Permanent, dar doresc să subliniez mai întâi că dacă discuțiile au avansat uh, bine în cadrul OMPI, acest lucru se datorează faptului că Comisia, conform angajamentului meu, nu a așteptat și s-a angajat în numele Uniunii Europene. Am participat la sesiunile din iulie și octombrie la Geneva și continuăm uh, discuții bilaterale și informale cu diferitele delegații. Domnilor și domnilor, poziția noastră este lipsită de orice ambiguitate. După cum v-am promis la plenara din februarie. Noi sprijinim clar un tratat specific, eficace, care să elimine concret obstacolele la um, accesul nevăzătorilor la cărțile în formate speciale și care să permită distribuirea, exportul și importul acestor cărți. Acest aspect trebuie să fie total, pentru că e vorba de exercitarea unui drept fundamental și uh, Uh, vom fi foarte stricți și vom rămâne la acest nivel ridicat de ambiție. Trebuie să rămânem și vigilenți, doamnelor și domnilor, pentru că există riscul ca capacitatea noastră de uh, a rămâne ambițioși uh, să se piardă în parte dacă nu rămânem fixați pe acest obiectiv. Și aș dori o dovadă de transparență și să evoc câteva priorități majore, și cât, dar și câteva aspecte reale de care trebuie să ținem cont pentru a evita uh, eșecul negocierilor. Ideea uneori argumentată că trebuie introdus în, introduse în tratat derogări pentru drepturile de autor care depășesc ce e necesar pentru a răspunde uh, exigențelor persoanelor cu deficiențe de vedere. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, nu trebuie să cedăm unor astfel de solicitări. Doresc să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți bine de ce e vorba. De exemplu, tentația anumitor delegații de a uh, introduce o excepție privind dreptul la traducere, care, după părerea mea, nu se de- depășește obiectivul nostru pentru uh, persoanele cu deficiențe de vedere. Dacă nu ne concentrăm pe cauza mm, urgentă, necesară, care este aceea a persoanelor cu deficiențe de vedere, riscăm să uh, obținem mai târziu sau să nu obținem uh, obiectivul dorit. Uh, trebuie să se permită stabilirea unei egalități stricte între persoanele cu deficiențe de vedere și ceilalți cetățeni. Deci aceste um, excepții nu pot să fie pretexte pentru a aborda chestiuni orizontale în legătură cu proprietatea intelectuală, pentru că aceste aspecte pot fi dezbătute în alte cadre. deci a Mm, extinde discuția dincolo de nevoile mm, nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere ar duce la întârzieri sau poate chiar la un eșec și nu ne putem permite să eșuăm în legătură cu acest aspect uh, pe care este o prioritate a uh, noastră, a Comisiei, pe lângă OMPI. Un alt risc este legat de distribuția multiteritorială a formatelor accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere. Această distribuție trebuie fă făcută de organizațiile persoanelor cu deficiențe de vedere și trebuie să se respecte normele de transparență și încredere în funcționarea lor. În fine, trebuie să incităm prin acest tratat editorii să facă disponibile pe piață cât mai multe cărți în formaturi speciale adaptate celor cu deficiențe de vedere. Și în acest sens vom continua dialogul cu editorii, cu asociații persoanelor cu deficiențe de vedere cu care am comunicat mult în legătură cu aceste aspecte sensibile. În încheiere aș dori să revin foarte pe scurt la rezultatele ultimelor discuții de la Geneva până vinerea trecută cred că putem vorbi cu adevărat de o etapă, de un pas înainte important, de un succes. Din decizia politică a Uniunii Europene de a se angaja în negocierea unui tratat uh, obligatoriu a fost primită foarte favorabil. Discuțiile sunt dificile, dar cooperarea între principalii negociatori, printre care se află și Comisia, a avut loc într-un climat pozitiv. Multe delegații s-au angajat în favoarea unui tratat care să funcționeze eficient și dacă continuăm cu acest, în acest spirit constructiv, cred că vom putea ajunge la un acord definitiv în 2013, deci încă de anul viitor. Însă, încă o dată trebuie să se evite toate derapajele sau deturnarea acestor negocieri uh, în alte scopuri. Trebuie să ne concentrăm pe subiectul uh, care îi preocupă pe cei cu deficiențe de vedere și care vă preocupă pe dumneavoastră. Mai rămân uh, anumite aspecte de discutat care sunt importante. E vorba de condițiile distribuirii multiteritoriale a formatelor accesibile, Uh, e vorba de disponibilitatea pe piață a, uh, în țările respective și aplicarea așa numitului test în trei etape. Urmează luni de negocieri. Uniunea Europeană și Comisia uh, mai ales Comisia s-au angajat în acest sens, ne-am arătat disponibilitatea și flexibilitatea pentru ca aceste negocieri să fie duse la bun sfârșit și dorim că toate celelalte părți să dea dovadă de aceeași stare de spirit. Iată, doamnelor și domnilor, și domnule președinte, iată, suntem foarte aproape de rezolvarea problemelor care rămân încă de rezolvat. Ne vom, vom lupta, eu personal lupt pentru acest acord, pentru un tratat care să fie eficace, echilibrat Vă mulțumesc foarte mult pentru încurajări, pentru vigilența dumneavoastră, pentru sprijinul pe care ni l-ați adus de la um, rezoluția din februarie încoace. Iată, mă achit de angajamentele mele pentru um, a duce la bun sfârșit uh, acest aspect, uh, un tratat pe care îl așteaptă milioanele de cetățeni nevăzători sau cu deficiențe de vedere. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această introducere făcută pentru această temă importantă. Am cerut ca și președinția cipriotă să intervină și dacă colegii uh, care doresc să ia cuvântul sunt de acord, aș da inițial cuvântul uh, doamnei Cristoforu, reprezentanta Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă aflu într-o poziție foarte fericită. Pot să vă spun că am registrat progrese din uh, iulie acest an în cadrul președinției noastre. Una din prioritățile noastre a fost să încercăm să obținem un mandat pentru a negocia un tratat obligatoriu în acest domeniu. Pentru motive evidente, noi considerăm că această temă este una importantă Persoanele cu deficiențe de vedere ar trebui să se bucură de același acces uh, ca și celelalte persoane la cărți și astăzi putem spune cu mândrie că în uh, cadrul Consiliului eforturile noastre au fost unele fructuoase și am reușit ca, poate chiar în acest moment, să fie adoptat acest mandat din punct de vedere politic în Consiliu în cadrul uh, Consiliului pentru Educație și Tineret. Acesta a fost anunțul pe care am dorit să-l fac. Este foarte important să um, reușim să facem progres în cadrul uh, acestei comisii internaționale de negociere. Negocierile de săptămâna trecută au fost într-adevăr foarte dificile. Ne confruntăm cu un număr mare de provocări, dar uh, în calitate de state membre a Uniunii Europene ne dorim să progresăm cu aceste negocieri, să impunem standardele noastre de protejare a drepturilor de autor pe plan internațional. Doresc să vă mulțumesc din nou pentru că mi-ați dat cuvântul și uh, salut din nou toată lumea prezentă. Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger și după aceea domnul Engstrom au cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule comisar, știți că această temă este o temă foarte importantă pentru mine, tocmai pentru că eu sunt convinsă că foamea de literatură, de cărți, de acces la realizări culturale din Europa este uh, una foarte accentuată, accentuată tocmai la persoanele cu deficiență de vedere și accesibilitatea literaturii în Europa este atât de redusă încât, de fapt, putem discuta despre o rușină în momentul în care Uniunea Europeană, pe de o parte, a semnat Convenția pentru drepturile persoanelor cu deficiență, pe de altă parte, nu asigură accesul acestora la aceste opere. Mă bucură să aud că se realizează progrese, însă trebuie să recunosc că nu am înțeles anumite lucruri din prezentarea dumneavoastră. Există în continuare o discuție aprinsă despre această clauză referitoare la uh, disponibilitatea comercială, deci disponibilitatea pe piață a unei opere. În practică, această situație duce la bariere imensă. Dacă, de exemplu, cartea, o carte lui Victor Hugo este disponibilă undeva într-un format accesibil, acest lucru nu înseamnă că ea poate fi accesată în mod real. Poate formatul respectiv este foarte învechit din punct de vedere tehnic sau în anumite um, situații um, accesibilitatea poate fi limitată extrem de preț și știm cu toții că nu toate uh, persoanele cu deficiență de vedere au la, dispon- au la disponibilitate resurse financiare imense. Deci aș dori să știu care este abordarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această clauză referitoare la disponibilitatea comercială. Acest punct ar fi pentru mine unul foarte interesant care ar trebui să fie um, clarificat pentru că dacă acest lucru nu se va întâmpla, consider că vor rămâne foarte multe obstacole. A doua întrebare se referă la distribuirea transfrontalieră. Ați remarcat pur și simplu și această problemă, însă um, discutăm de traducerea, de exemplu, cărții Harry Potter, nu doar în spaniolă, ci traducerea respectivă ar trebui să fie disponibilă pentru toți spaniolii. În același timp, trebuie să fie disponibilă și pentru cineva din Regatul Unit care dorește să citească Harry Potter într-o traducere spaniolă, chiar dacă are deficiență de vedere. Mi se pare că aceste puncte trebuie clarificate, după cum am spus, în plus, nu sunt uh, atât de optimistă ca și dumneavoastră și aș dori să vă întreb dacă veți, uh, dacă pentru dumneavoastră, dacă pentru Uniunea Europeană va fi importantă această clauză a disponibilității pe piață sau dacă ne dorim o operă care să fie într-adevăr disponibilă pe piață, nu doar în teorie, ci și în practică. Și apoi trebuie să ne asigurăm că cei care reprezintă um, organizațiile care rep- reprezintă persoane cu deficiență de vedere, nu trebuie să uităm că acestea nu au resurse financiare imense. Drept urmare, trebuie să ne asigurăm că tratatul respectiv să nu conțină atât de multe clauze încât să devină un monstru birocratic care uh, să nu ducă la îmbunătățire pentru uh, oamenii obișnuiți. Eu cred că ne aflăm acum la o răscruce de drumuri. Dacă într-adevăr ne dorim ca persoanele cu deficiență de vedere să aibă acces la literatură, atunci avem nevoie de un sistem simplu. Nu trebuie să complicăm lucrurile prea mult cu toate aceste clauze de disponibilitate comercială chiar dacă știu că aici intervine dezbaterea legată de drepturile de autor, însă nu trebuie să uităm că discutăm despre un drept al omului. Pentru noi, Convenția referitoare la drepturile persoanelor cu, cu deficiență um, este foarte importantă și dacă am renunțat la aceste clauze, cred că acest lucru ar reprezenta un pas important înainte. Până acum, uh, un, uh, Statele Unite au avut un rol de blocat. Sper că Uniunea Europeană va fi cea care va duce lucrurile înainte. Vă mulțumesc, domnul Engström. Vale. Mulțumesc. Am primit uh, un uh, mesaj e-mail din partea Uniunii Nevăzătorilor, l-am transmis tuturor, cred că l-aveți. Din câte am înțeles, ei se bucură că se poartă aceste negocieri. Acesta reprezintă un pas înainte important. Înțeleg că cel mai mult îi preocupă faptul că ei doresc să se asigure că tratatul uh, nu uh, este înțesat de detalii atât de minuțios uh, pus la punct încât în practică devine imposibil de aplicat. Lichtenberg a, domnul Lichtenberg a vorbit despre câteva chestiuni importante. În primul rând, disponibilitatea comercială. Dacă lucrurile devin prea complicate în acest domeniu, Asociația Nevăzătorilor consideră că acest lucru poate uh, aduce prejudiciu esenței tratatului. Sper că președintele și președinția cipriotă și uh, comisia noastră se asigură că nu uh, se va ajunge la așa ceva. Dacă un produs este disponibil comercial, el poate fi cumpărat uh, dintr-un magazin într-un format accesibil. Dar ce se întâmplă dacă produsul este disponibil în magazine, dar nu și în librării? Acest lucru ar uh, însemna că nevăzătorii sunt dezavantajați față de persoanele cu vedere bună. Persoanele care uh, care, nu, care au deficiențe de vedere trebuie să um, găsească produsele și în librării pentru a nu um, crea un dezavantaj pentru aceștia. Sper că Comisia va avea în vedere acest lucru. Și ultima chestiune um, este legată de măsurile tehnologice de protecție. Cum se poate asigura Comisia că editorii nu blochează accesul persoanelor nevăzătoare și cu deficiență de vedere prin măsuri de protecție tehnologică. După cum știe domnul comisar, este ilegal este ilegal încălcarea normelor de protecție tehnică, chiar dacă acest lucru se face într-un scop uh, legal. Deci dacă editorilor li se uh, permite să protejeze tehnic uh, cărțile, uh, persoanele nevăzătoare nu vor avea permisiunea de a încălca aceste reguli, de a uh, rupe protecția tehnică asupra cărții. Cum intenționați să mm, gestionați această problemă, domnule comisar? Mulțumesc. Господин председателю, аз разбира се подкрепям с две ръце инициативата на комисията. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să exprim sprijinul complet pentru această inițiativă a Comisiei, însă avem nevoie de mai multe lucruri pentru ca nevăzătorii să se bucure într-adevăr de un acces real la cărți. Pe lângă drepturile de autor, ar trebui să aș, aș dori să amintesc un alt aspect. În uh, Parlamentul uh, European și, în general, în Uniunea Europeană, noi sprijinim uh, educația învățatul. Și aș dori să vă întreb următorul lucru. Tratatul respectiv este astfel gândit încât să fie acoperită și cărțile științifice, pentru că în țara mea nevăzătorii au probleme mari când uh, vine vorba de a accesa asemenea, um, asemenea cărți științifice. De exemplu, manuale gândite pentru studiul uh, universitar. Și aș dori uh, să, amin, să, să vă dau aminte că în, când studiez la universitate trebuie să cumperi uneori anumite manuale pentru a putea trece un examen și din experiența mea știu că aceste manuale, de exemplu, nu erau accesibile și pentru nevăzători. Și aș dori să vă întreb dacă în domeniul cărților științifice există posibilitatea ca nevăzătorii să aibă acces la acestea. Doamna Regner, dar foarte pe scurt, pentru că doamna Lichtenberger și domnul Engström au amintit uh, deja punctele care sunt importante și pentru mine. O cerere adresată dumneavoastră, domnule comisar. Aș dori să vă cer ca în cadrul negocierilor să nu uitați că discutăm despre un drept al omului. Am dorit să intervin pentru că um, îmi vin în minte foarte multe exemple care ne arată că în aceste timpuri de criză situația este tot mai grea, este tot mai greu să respectăm drepturile omului, pentru că această criză se extinde uh, peste tot și se uită foarte multe drepturi în acest uh, context. Și aș dori să vă uh, aduc aminte că acest tratat ar trebui să fie unul uh, simplu, ușor de înțeles și să nu avem nevoie de o macetă pentru a uh, ne face uh, o cărare prin uh, clauzele acestei, acestui tratat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, răspunzându-i doamnei Reckner, uh, voi spune că Personal m-am angajat uh, să mă ocup de acest subiect. Știți că mi-am luat uh, în plenar acest angajament față de dumneavoastră. Am fost uh, șocat de unanimitatea care s-a întrunit atunci la Strasburg. M-a emoționat să văd că lucrurile, că oamenii sunt atât de uniți și am spus că personal uh, vreau să, să acord atenție deosebită acestui subiect din, motive, uh, mul, din multe motive. Eu, uh, în cadrul antreprenariatului social, m-am ocupat de întreprinderile care lucrează pentru integrarea persoanelor care au deficiențe de auz prin uh, intermediul internetului um, am, uh, se fac aceste um, se fac eforturi deosebite pentru a ajuta integrarea persoanelor um, surde. Am văzut uh, din interior cum se fac aceste lucrări și sesiunea plenară din luna februarie cu atmosfera deosebită m-a încurajat foarte mult. Așa cum o dovedesc ultimele decizii ale Coreperului și președinția cipriotă și Consiliul, acum suntem uh, în linie dreaptă și în foarte scurt timp vom ajunge la un acord uh, corect. Doamna Lichtenberger spunea mai devreme că este rușine că atâtea milioane de persoane sunt defavorizate și uh, este și mai grav uh, și este și o mai mare rușine că uh, acești oameni sunt în special în statele um, sărace, în statele defavorizate. Vă asigur că ne ocupăm de toate aceste puncte. Nu voi intra în detalii pentru că nu uh, cunosc în detalii toate problemele. Acum uh, purtăm negocieri și acolo se vor stabili și mai multe detalii. Domnul Lichtenberger a vorbit despre aspectele multiteritoriale, a vorbit despre distribuirea multiteritorială. Domnul Lichtenberger, vom um, încerca să ne asigurăm că lucrările sunt disponibile în formate accesibile persoanelor cu deficiență de vedere. Am notat ce ați spus dumneavoastră și trebuie să ne asigurăm că aceste lucrări sunt disponibile și la prețul corect, nu doar să fie disponibile. Dacă nu va fi așa, um, vom aplica clauza de um, excepție. Derogarea pentru importarea în anumite teritorii va fi uh, supusă condiției um, ca formatul să fie disponibil uh, și la un preț corect în teritoriul respectiv. Trebuie ca această derogare să fie pusă în aplicare în mod pragmatic, după cum uh, v-am explicat. Trebuie să îi încurajăm pe editorii cu care purtăm acum negocieri uh, să propună aceste formate. Uh, și vă asigur că excepția va fi activată imediat ce vom constata că ă, într-o anumită țară nu există disponibilitate comercială pentru aceste ă, produse. Domnul Engstrom ă, a vorbit despre foarte multe detalii. Eu vă asigur că la negocieri nu se pune problema de detalii. Adesea discuția se poate bloca tocmai din cauza unui astfel de amănunt și tocmai de aceea noi vrem să le discutăm uh, amănunțit. Trebuie să vă asigur că discuțiile se vor uh, purta în mod uh, cât mai concret și cât mai competent, astfel încât problemele să fie uh, rezolvate. Nu am un uh, răspuns uh, precis uh, în ceea ce privește măsurile de protecție tehnologică uh, dar voi analiza problema și vă voi și răspunde la un moment dat. Eu cred că dacă textul tratatului este echilibrat, ar trebui să putem uh, depăși aceste uh, riscuri uh, pe care le presupun măsurile protecționiste de protecție a produselor. Trebuie, după cum am spus, să avem format uh, accesibil uh, în librării, dar și în biblioteci, așa cum ați subliniat uh, mai devreme. Eu nu mă gândisem, trebuie să vă mărturisesc la acest lucru, așa încât am notat observația dumneavoastră. În ceea ce privește aspectele tehnice pe care le-ați adus în discuție, în text dorim să introducem clauze care să se asigure că editorii uh, joacă conform regulilor. Dacă ei uh, încalcă aceste reguli, vom avea măsuri uh, de, și vom avea sancțiuni, vom introduce sancțiuni. Trebuie să-i spun și doamnei Lichtenberger că noi vrem să avem pentru fiecare situație și excepții care să poată fi puse în aplicare. Trebuie să ne asigurăm că prevederile pe care le introducem sunt funcționale. Tocmai de aceea uh, lucrăm uh, cu foarte multă atenție la acest dosar. Domnul Staianov a adus în discuție un subiect uh, important pentru comisie și anume formarea continuă, învățarea pe tot parcursul vieții. Domnule Stoianov, nu cred că trebuie să existe vreo discriminare în ceea ce privește lucrările științifice. Într-adevăr, lucrările științifice, care sunt mai complexe și mai precise, trebuie să fie și ele disponibile pentru nevăzători, în aceeași măsură în care vor fi disponibile și alte lucrări, în formatele adaptate. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Mă voi ocupa de punctele pe care au adus în discuție doamna Lichtenberger și domnul Engström și uh, voi reveni cu răspunsuri uh, precise în legătură cu stadiul negocierilor în privința chestiunilor pe care le-ați adus în discuție. Bine, herzlichen Vă mulțumesc, domnule comisar. Doamna Lichtenberger, o întrebare scurtă, vă rog. Domnule comisar, ați spus că noi ne vom asigura. Cine sunt acești noi? Când vine vorba de asigurarea acestor derogări, cine, în momentul în care va fi încheiat tratatul, se va asigura că aceste prevederi sunt uh, accesabile, sunt puse în aplicare, cine va verifica dacă prețul este cel corect și așa mai departe. Mon sentiment sur ce sujet, c'est Eu cred că nu trebuie să așteptăm sfârșitul uh, negocierilor. Pe parcursul negocierilor, uh, eu și uh, colaboratorii mei ne vom ocupa de um, asigurarea cadrului necesar um, pentru ca regulile să fie um, respectate și dacă nu sunt respectate să putem aplica sancțiuni. Noi înseamnă Comisia și Consiliul. Danke. Zusatzfrage auch beantwortet. Vă mulțumesc, ați răspuns și la această întrebare suplimentară. Doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea acestei uh, teme foarte importantă care ne-a emoționat cu toții. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, avizul serviciului legal referitor la brevete. Poate pentru unii este o surpriză faptul că discutăm acest punct din nou, însă grupul politic a cerut ca serviciul juridic să emită un aviz. Serviciul legal a fost prezent la la întâlnirea noastră din Strasburg de săptămâna trecută, însă nimeni nu a pus o întrebare atunci. Am ajuns la concluzia ca serviciul juridic să vină astăzi în fața comisiei și să uh, ne prezintă poziția vis-a-vis -vis de propunerile făcute. Și acum aș da cuvântul direct serviciului juridic, după care putem uh, trece la întrebări. Nu știu cine este prezent, dar aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu relativ uh, succint în legătură cu uh, temeiul juridic pe baza 118, articolului 118 alineatul 1. Serviciul uh, juridic consideră că propun, propunerea de compromis a, a președinției cipriote reprezintă în mod clar o îmbunătățire vis-a-vis -vis de ideea inițială că articolul 6 și 8 să fie uh, anulate, șterse complet din uh, textul regulamentului. În urma propunerii de compromis, regulamentul ar asigura o reglementare unitară pentru protejarea brevetelor, o condiție din punctul nostru de vedere necesară pentru ca acest uh, regulament să fie adoptat mm, pe baza articolului 118. Am atras atenția asupra acestei situații deja din uh, vară. Însă trebuie să spunem că propunerea de compromis nu rezolvă toate punctele neclare din punct de vedere juridic. Mai ales este vorba uh, de următorul fapt. Din punctul de vedere al conținutului și al frontierelor, protecția brevetelor atrage atenția asupra unei protecții internaționale, un punct care, din punctul nostru de vedere, rămâne problematic în continuare. Propunerea inițială a Comisiei și rezultatul la care s-a ajuns, s-a ajuns în urma dialogului tripartit este vorba ca acest aspect să fie reglementat în continuare în, articol, în articole 6 și 8 reprezintă, din punctul nostru de vedere, soluția juridică mai sigură și suntem pregătiți să vă oferim mai multe detalii juridice din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc pentru aceste clarificări. Data trecută m-am referit la acest uh, punct, însă nu s-a dat cuvântul serviciului juridic. Eu așa mi-aduc aminte, am uh, spus serviciul juridic este prezent, aș dori să știu care este părerea acestuia. Oricum, pentru a clarifica puțin lucrurile. Al doilea punct. Eu, de fapt, mi-aș fi dorit să primesc un document înscris un document pe care să-l uh, putem uh, verifica și să avem suficient timp la dispoziție pentru a reflecta asupra acestui document, după care să avem o dezbatere. Întrebarea mea este următoarea. Ați spus că, în continuare, uh, nu au fost rezolvate toate punctele problematice. Aceste îngrijorări dacă v-am înțeles bine, se referă la ancorarea acestui regulament sau referirea care se face în acest regulament la un tratat internațional. Nici eu nu înțeleg de ce este necesar acest lucru, pentru că delegăm unele prerogative unor organisme care nu sunt accesibile unor uh, modificări din partea noastră dacă acest lucru ar, ar deveni necesar. Ați spus că, până la urmă, compatibilitatea s-a îmbunătățit. Acest lucru este adevărat. În comparație cu ștergerea celor alineate, uh, propunerea de compromis reprezintă o, o îmbunătățire. Însă, acest, acest progres nu este suficient din punctul meu de vedere. Al, un alt punct pune întrebarea legată de poziția uh, Curții Europene de Justiție. Și aș dori să vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră, dacă a, care va fi situația noi curții de, de noi curții europene uh, responsabilă cu rezolvarea litigiilor legate de, de brevete, care va fi relația acestui nou tribunal vis-a-vis -vis de Curtea Europeană de Justiție. Vă mulțumesc că acestea sunt uh, întrebările mele inițiale. Da, domnul președinte, dacă puteți să spuneți câteva lucruri despre relația între noul tribunal și Curtea Europeană de Justiție. Da, această întrebare este legată de, de primul uh, punct. Uh, este vorba de um, respectarea și punerea în aplicare a dreptului european de acest tribunal special. Și întrebarea esențială în acest context este în ce măsură uh, Curtea Europeană de, de Justiție poate fi implicată în cazuri legate de, prote- de protecția brevetelor. Din punctul meu de vedere, această întrebare este încă una deschisă. Eventual, un caz poate ajunge în fața Curții Europene de Justiție, pentru că acest tribunal este responsabil doar pentru interpretarea dreptului european, însă este posibil ca Curtea Europeană de Justiție să considere că acest uh, regulament este conform dreptului european și atunci are dreptul, are o jurisdicție și asupra detaliilor legate de, de protecția bre, uh, brevetelor, un punct care uh, este de fapt important și pentru competențele statelor membre. Doamna Lichtenberger, da, haideți să luăm lucrurile concrete. Un exemplu, dacă se acordă în mod regulat uh, brevete care uh, depășesc de departe convenția referitoare la brevete, uh, brevete referitoare la un program de calculator, care va fi reacția? Einfach vorstellen können. Ah, I have, uh, ich muss mir das als nicht în această situație, ce mă, dacă eu nu sunt judecător, ce situație, pentru ce situație trebuie să mă pregătesc? Ja, dazu würde ich sagen, da stellt da. Se pune întrebarea, în primul rând, dacă este vorba de aplicarea dreptului european. Domnul președinte, este o, un, un răspuns simplu. Există un, uh, o directivă referitoare la uh, brevetele din domeniul biologic, de exemplu. Până acum nu avem o directivă care se referă la uh, care acoperă programele de calculator. Cred că mai multe lucruri mai multe lucruri nu pot fi adăugate nici de serviciul juridic. Dacă există lucruri reglementate de dreptul european, acestea se aplică, dacă nu, nu. Da, cred că vom uh, discuta despre acest punct și în cadrul întâlnirii coordonatorilor. Mulțumesc uh, serviciului juridic pentru răspunsurile detaliate la aceste întrebări. Și pentru mine situația nu s-a uh, schimbat față de săptămâna trecută. Până la urmă discutăm despre o, o propunere de compromis care permite emiterea acestui regulament pe baza articolului 118. Domnul Rapcai nu este alături de noi astăzi. Am văzut că domnul Baldasare este prezent, nu știu care ar fi părerea dumnealui, dar cred că vom mai avea ocazia să discutăm despre acest punct. Foundation, the European Foundation. So, so perhaps you could give Mrs. Taylor five minutes, three minutes. Uh, okay, die Überlegung war die, dass... Da, uh, ideea inițială fusese de a, uh, de a discuta punctul doamnei uh, Taylor pentru că lipsește un expert din partea comisiei înainte de a, de a, discu- de a trece la audiere. Deci, doamna Taylor, vă rog, discutăm acum punctul 14. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc Uh îmi, uh, prezent, îmi permiteți să, permit, să prezint avizul meu în legătură cu îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Vorba de Uh, planul acțiunii de, Comisiei de Acțiune. Vreau să-l mulțumesc domnului Baltasare, Cremăr și Speroni pentru ajutor. Criza financiară a avut uh, un impact uh, masiv asupra IMM-urilor, în special în ceea ce privește accesul la fonduri. Planul de acțiune al Comisiei pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare are multe măsuri binevenite. Eu am prezentat câteva puncte care cred că trebuie să fie analizate în Comisia ECON atunci când se analizează avizul acestei comisii. Principalele chestiuni uh, sunt uh, problemele transfrontaliere cu care se confruntă IMM-urile când încearcă să obțină finanțare în altă țară decât cea în care sunt uh, înființate. Faptul că multe IMM-uri nu înțeleg impactul legislației europene și cerințele pe care le poate impune aceasta și problemele cu disponibilitatea împrumuturilor în cuantum mic. Adesea IMM-urile au nevoie de împrumuturi foarte mici pe care băncile nu sunt dispuse să le ofere. IMM-urile din Europa uh, sunt uh, foarte diverse și uh, nu funcționează um, propunerile legislative um, standard. Trebuie um, ca toate propunerile legislative să fie supuse la testul IMM-urilor și să se aplice principiul acordării priorității companiilor mici. În privința accesului la um, capital, um, planul de acțiune oferă um, alternative, împrumuturi de la, uh, de la alte companii mici și alte variante. Aceste chestiuni trebuie să fie accesibile imemurilor și uh, la nivel transfrontalier, însă adesea există uh, multe lacune legislative. Uh, sau uh, legislația nu este armonizată. Multe IMM-urile nici nu știu, uh, dintre IMM-uri nici nu știu cui să ceară uh, consiliere în privința finanțărilor europene și naționale. Nu știu cui să ceară staturi pentru a evita falimentul. Statele membre împreună cu organizațiile care ajută IMM-urile trebuie să lucreze împreună pentru a acorda susținerea IMM-urilor. Vă mulțumesc! Dankeschön. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină în legătură cu această temă? Văd că nu este cazul. Atunci doresc să vă mulțumesc pentru aceste clarificări aduse în raportul pe care îl vom vota mâine. Acum este ora 16, nu știu, putem începe această audiere, da? Trecem așadar la punctul 4 de pe ordinea de zi, audierea publică despre Fundația Europeană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 rețeaua fundațiilor și donatorilor din Europa în Madrid, domnul Francis Chahan, președintele uh, Comitetului European um, pentru Fundație Europeană, domnul Ron Riches, partener la Withers Bergman în Londra, domnului profesor Achim Seifert de la Universitatea din Iena și spun bun venit și domnului Fernando Morena Seia de la Fundația pentru Studii Sociale și Analiză din Madrid și domnul Froni se va alătura mai uh, târziu. Este um, vicepreședinte de unitate de la guvernanță corporatistă, responsabilitate socială din Direcția Generală pentru Piața Internă. Nu știu dacă doamna raportor dorește să intervină înainte audierii, văd că nu este cazul și atunci vom începe cu doamna Rosa Calego. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European pentru că ați invitat DAFNE, rețeaua donatorilor și fundațiilor europene, să participe la această audiere publică. Rețeaua DAFNE pe care o reprezint are ca membri 6.000 de fundații um, din 22 de țări europene. După cum am arătat prin munca noastră, DAFNE sprijină um, statutul Fundației Europene. Uh, în puținele minute pe care mi le acordați, aș dori să vă amintesc de ce în sectorul fundațiilor se consideră că este necesar un statut acum, al, un statut al fundațiilor opene, dar mai întâi trebuie să explicăm de ce mai ales acest statut este important pentru Uniune și pentru cetățeni. Sectorul fundațiilor uh, joacă un rol cheie uh, în canalizarea unor fonduri private în interesul unor activități de interes general se bazează pe organizațiile care formează acest sector, varietatea uh, și satisfac uh, o varietate de uh, nevoi în domeniul mediului, cercetării, educației, culturii și așa mai departe, sprijină foarte mulți beneficiari și angajează multe și uh, creează multe locuri de muncă, direct și indirect. Sectorul fundațiilor uh, reprezintă aproximativ uh, 150 de miliarde de euro anual și aproximativ un milion de cetățeni din Uniunea Europeană lucrează la fundații. Sectorul a crescut în mod continuu în ultimii 20 de ani, chiar și în timpul crizelor economice și financiare. Un exemplu bun este cazul Spaniei, unde Șomajul a crescut de la 11,3% în 2008 la 25,8% în septembrie 2012 și în acest timp în sectorul fundațiilor s-au creat 70.000 de locuri de muncă. Și donațiile transfrontaliere în Europa cresc 7 milioane de euro au fost uh, donate, uh, donați prin rețea în 2011. În ceea ce, um, pe baza uh, mărimii rețelei, aș dori să răspund la o întrebare care ne-a fost pusă de uh, diferiți actori implicați în, curesul, în procesul actual și anume dacă ne-am descurcat până acum fără statut, de ce avem nevoie acum de acest statut? Uh, eu aș avea un uh, răspuns format din două părți. Mai întâi, statutul uh, va ajuta să, să um, va stimula inițiativele cetățenilor europeni. E important să se înțeleagă că uh, misiunea fundațiilor publice este aceea de a opera dincolo de frontierele naționale pentru a răspunde unor fenomene globale, cum sunt migrația, dezvoltarea socioeconomică, excelența științifică, drepturile omului, mediul și așa mai departe. Și fundațiile uh, au nevoie de a funcționa la nivel transfrontalier. În același timp, statutul um, va pune capăt sau va reduce semnificativ um, obligațiilor administrative complicate și scumpe cu care se confruntă um, astăzi fundațiile. Acestea uh, duc la întârzieri sau renunțarea la anumite um, inițiative. Fundațiile se confruntă cu multe dificultăți când funcționează în mod transfrontalier, mai ales din cauza diferitelor reguli impuse de legislațiile naționale. Și astfel per, pierd aproximativ 100 de milioane de euro pe an costuri administrative și de consultanță. Aceste resurse ar fi mai bine să fie folosite în implementarea proiectelor de interes public. Uh, Există multe exemple în legătură cu modul în care absența statutului uh, nu a permis anumite inițiative să vadă lumina zilei. Aceste uh, bariere și costuri ridicate tranzacțiilor um, fac să scadă uh, sumele disponibile pentru bunurile public. Fundațiile de multe ori uh, au, uh, trebuie să respecte condiții complicate la nivel juridic și administrativ. Statele membre au uh, tot felul de condiții, ele lipsește certitudinea juridică dacă vor fi sau nu recunoscute ca organizații în beneficiu public. Uh, Um, există probleme în legătură cu uh, primirea finanțării sau incertitudini în legătură cu modul în care vor fi impozitate în străinătate. De asemenea, donatorii se confruntă cu dificultăți uh, pentru a obține reduceri uh, uh, fiscale și rezultatul este o scădere a donațiilor. Astfel, statutul este o soluție clară la aceste probleme. Există și un sentiment al urgenței, mai ales acum, având în vedere criza socioeconomică și politică, când fiecare cent contează și toți actorii implicați, inclusiv fundațiile, Uh, trebuie să beneficieze de instrumente adecvate pentru a avea un impact maxim. Voi încheia, așa cum am început, spunând că DAFNE care este cea mai mare organizație um, a fundațiilor din Europa, sprijină propunerea Consiliului și consideră că a venit vremea ca fundațiile să beneficieze de acest instrument uh, esențial uh, pentru a putea funcționa uh, ca entități europene. Mulțumesc! Herzlichen Dank auch für die... Vă mulțumesc și pentru faptul că ați fost foarte succintă. Prezentarea dumneavoastră a fost una compactă și concretă, doamna Galego. Și uh, între timp a sosit și reprezentantul Comisiei, domnul Fron. Bine ați venit! Știm cu toții ce se întâmplă afară. Uh, este dificil uh, ca în acest context al demonstrației să ajungem la Parlament. Bine ați venit oricum! Am uh, schimbat puțin programul acestei uh, audieri și dumneavoastră ne veți, pre- ne veți prezenta un uh, rezumat din partea comisiei. Acum îi dau cuvântul domnului Sharon. Aveți cuvântul. Merci. <coughs> Mulțumesc. Stimate doamnelor, stimați domnilor deputați, vă mulțumesc pentru invitație. În calitate de reprezentant al Centrului European al Fundațiilor, care uh, lucrează de peste 20 de ani la acest statut și la, în general legătură cu mediul în care funcționează um, fundațiile în Europa. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc Comisiei pentru această propunere de regulament privind statutul uh, Fundației Europene. Considerăm că este o propunere bună, simplă, clară și uh, sprijinim abordarea Comisiei uh, și anume aceea de a facilita accesul la statut, garantând în același timp un nivel ridicat de transparență și viabilitate viitoarelor fundații europene. Acest lucru este foarte important pentru noi. Considerăm de asemenea că este un instrument important în serviciul cetățenilor pentru uh, ca Europa să fie mai prezentă în viața lor de zi cu zi. În al doilea rând, aș dori să semnalez elementele din propunere care sunt esențiale uh, pentru sectorul nostru și sperăm că acestea se vor regăsi în regulamentul final. E vorba de punctele următoare. În primul rând, caracterul voluntar al propunerii. Statutul trebuie să fie un instrument facultativ care va completa legislațiile existente la nivel național și local, dar nu le va uh, înlocui. În al doilea rând, emisiunea europeană a propunerii. Acesta trebuie să se evite referințe excesive la legislația națională pentru a asigura o omogeneitate și o coerență a regulilor și um, în echivalențele um, fundațiilor europene în Uniunea Europeană. Obiectivul de interes public este afirmat în beneficiul cetățenilor Uniunii dimensiunea transfrontalieră a activității Fundației Europene și suma fixă a activelor ei, care trebuie să fie menținute de-a lungul întregii durate de viață a Fundației, um, accesul facilitat la statutul respectiv uh, pentru a favoriza folosirea lui de cetățeni și de alte părți, inclusiv pentru fundațiile existente prin transformare sau fuziuni și pentru um, crearea ex nihilo a unor noi fundații fundații, asigurând în același timp un nivel ridicat de transparență și responsabilitate, stabilit clar în propunerea de regulament. În al șaselea rând, capacitatea juridică um, largă a fundației europene, inclusiv dreptul de a exersa activități economice, permițându-i astfel să-și atingă obiectivul de interes public. În al șaptelea rând, egalitatea de în modul în care este tratată Fundația Europeană și fundațiile de interes public local și național, în fine, o cooperare strânsă între autoritățile competente care supraveghează fundațiile europene. Anumite elemente ale propunerii ar putea fi clarificate, anumiți termeni, cum ar fi interesul public și nu utilitatea publică, activități, activitățile în sensul larg, precum și anumite exigențe din uh, motive practice de cost și eficacitate, mai ales exigente în domeniul auditului. Noi am formulat recomandări detaliate în legătură cu textul uh, și putem să vă comunicăm aceste recomandări uh, de text, dacă doriți. Doresc să subliniez faptul că în munca noastră de zi cu zi ne confruntăm la probleme transfrontaliere. Recent a trebuit să creăm două entități, una în Franța și una în Spania, pentru că doream să lucrăm în ambele țări. A fost complicat acest lucru. Uh, aceasta este realitatea muncii noastre la Centrul Open al Fundațiilor. Um, suntem deseori contactați pentru informații în legătură cu statutul Fundației Europene și în ultimele luni am fost confruntați cu 40 astfel de cazuri. Aș trebui să închei amintind că pentru sectorul fundațiilor problema statutului nu este una de eventualitate, ci de calendar. Cerem deputaților europeni să sprijine propunerea sectorului pentru a asigura că statutul Fundației Europene va fi adoptat uh, în această legislatură. A aștepta mai mult sau a amâna adoptarea statutului ar însemna pentru noi pierderea de resurse și energie și avem nevoie de aceste resurse, de aceste energii. Sperăm că le vom putea folosi cât de repede în interesul unor uh, proiecte pentru cetățeni de interes public în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Dankeschön. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Rices, vă rog. Thank you, Chair. Um, for... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun, uh, în primul rând, care este perspectiva din care iau cuvântul astăzi. Este vorba de cineva care lucrează în aceste domeniu, într-o organizație uh, activă transfrontalier, nu doar în Europa, ci și în exteriorul Europei și noi înțelegem și simpatizăm conceptul uh, acestei fundații europene. Considerăm că este un instrument uh, foarte bun în această comunitate. Drept urmare, permiteți-mi o remarcă generală cele spuse de mine sunt gândite pentru a ilustra detaliile importante dintr-o perspectivă pragmatică pentru a înțelege cum uh, conceptul uh, statutului Fundației Europene ar opera dacă acest statut va fi introdus. Aș dori să mă refer la patru puncte. În primul rând, definirea unui uh, scop în beneficiul public, apoi aș dori să mă refer la activități transfrontaliere, apoi la un trust din sistemul common law și apoi taxarea. Cred că este clar și s-a spus că statutul uh, Fundației Europene a fost gândit um, ca un proces voluntar. Dacă ne dorim pe lângă și nu înlocuind uh, regulile existente referitoare la um, obiectivul unui interes public în diferitele state membre. Acest lucru poate duce la o problemă, pentru că uh, în uh, situațiile în care, pe lângă sistemul juridic național, se importă o nouă definiție a interesului public, atunci poate exista o organizație paralelă care uh, are activități nerecunoscute în sistemul juridic din uh, statul respectiv. Dacă este să vă dau un exemplu, în Regatul Unit, protecția consumatorilor nu este considerată a fi de interes public. Dacă creăm o fundație care se recunoaște care acest uh, obiectiv, aceasta ar opera cumva într-un sistem paralel și ar fi uh, reglementată de autoritatea care reglementează activitățile de, de caritate, însă este un, uh, un concept, o activitate care nu este recunoscută în sistemul juridic național în Regatul Unit. Deci dacă încercăm să creăm un concept paneuropean, uh, Uneori, uh, legislația națională va fi amestecată cu legislația europeană, lucru care duce la o uh, complexitate superioară. Acest lucru va fi regăsit și în momentul în care vom discuta aspectele de taxare. Al doilea lucru pe care doresc să-l amintesc uh, sunt activitățile transfrontaliere. Aceasta este o precondiție pentru o fundație europeană, pentru că aceasta să funcționeze, însă nu este definit suficient de clar. Uh, Dorim să știm dacă intenția este ca o fundație care uh, adună fonduri în mai multe uh, state europene, dar nu are activități în mai multe state europene, se, uh, va fi acoperită de, a, de această propunere sau nu. Aș dori să mă refer acum la uh, trustul, uh, o formă de organizare care există în Regatul Unit și în, uh, în Irlanda. Uh, Există anumite organizații care au, uh, care au activități de caritate, dar care nu au uh, activități judiciare, atunci acestea nu ar putea fi transformate în, uh, în fundații pentru că nu au personalitatea juridică necesară. Însă, asemenea organizații sunt foarte importante în domeniul organizațiilor care au activități de caritate. și aceste entități, eventual am putea să ne gândim ca ca ele să aibă posibilitatea de a fi recunoscute ca fundații pentru a se putea implica în asemenea activități considerate a fi de interes public. Poate este un detaliu tehnic, însă unul important. În uh, textul scris m-am referit și la conflictul de interese amintit la articolul 32 al, statutului, punct care ne arată că în diferite state membre se regăsesc diferite practici uh, în legătură cu modul în care, sunt, în care funcționează aceste fundații, pentru că în Regatul Unit uh, nu este, adică deseori întâlnim situația în care uh, în Consiliul de Administrație a unei fundații să regăsesc membrii aceeași, uh, aceleași familii. Deci este un punct care ar trebui să fie clarificat în acest statut. În fine, doresc să mă refer și la taxare și doresc să subliniez că acest punctul este de o importanță vitală pentru, ca, pentru a sprijini acest statut. În uh, textul scris uh, fac referire la faptul că membrii noștri consiliază familii care sunt îngrijorate nu doar de uh, taxarea venitului, dar și de taxarea în uh, urma unei uh, succesiuni, de exemplu. Și există o neconcordanță între diferitele jurisdicții în domeniul interesului public și dacă există o recunoaștere reciprocă pentru fundațiile europene, acest lucru ar reprezenta un pas important în a facilita donații transfrontaliere. Însă îngrijorarea mea majoră se referă la primul concept pe care l-am început, l-am amintit la început, interesul public. Dacă există un model opțional pentru o, pentru o fundație europeană care nu se bazează pe numitorul comun cel mai uh, redus, atunci acest concept nu va fi foarte eficient. Dacă impunem un uh, concept care nu va fi recunoscut pe plan uh, național datorită faptului că aceste activități nu se încadrează în activitățile care sunt taxate, de exemplu, uh, nu vom putea merge înainte. Deci, pentru a rezolva situația, o opțiune ar fi să nu discutăm ce înseamnă neutralitatea din punctul de vedere al, taxării și să ne uh, bazăm mai mult pe jurisprudența, pentru că există deja niște uh, decizii în anumite cazuri, pentru că doar așa acest statut va fi eficient într-un context transfrontalier european. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Rices, și acum dau cuvântul domnului profesor Zaifert. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație doamnelor și domnilor uh, deputați. În această audiere eu aș dori să mă refer la un uh, singur aspect mai special și să nu discut în general statutul fundațiilor europene. Prezentarea mea se va referi la participarea lucrătorilor în o asemenea fundație europeană. Este un aspect pe care cred că îl uh, cunoașteți, un aspect care revine în toate Uh, propunerile transfrontaliere. La articolul 38 și 39, în propunerea Comisiei, se creează un cadru care discută despre notificarea uh, reprezentanților, uh, reprezentanților lucrătorilor în Fundația Europeană. Poate Um, ar trebui să nu uităm și de cei care lucrează în mod uh, voluntar în această fundație. Din punctul de vedere al participării la organismele din cadrul unei uh, fundații, aș avea câteva remarci foarte concrete în legătură cu reglementarea cadrului de la articolul 38 și 39 și apoi voi, uh, mă voi referi la uh, Uh, dreptul de vot uh, în, statutul unei fundații. Articolele 38 și 39 pot fi comparate cu directiva referitoare la Consiliul European, în care se discută despre informarea și notificarea lucrătorilor din punctul de vedere al uh, întrebărilor, al punctelor economice și sociale care s-ar putea să aibă efecte asupra uh, relațiilor de muncă. Dacă este să vedem ce se spune la articolul 38, se amintesc două praguri. Este vorba de primul prag 50 de lucrători în două state membre. Deci, mi se pare că aceste praguri, în comparație cu societățile pe acțiune europene, unde nu există asemenea praguri, sunt uh, praguri raționale, mai ales dacă ținem cont că este vorba de activități care trebuie să fie uh, purtate într-un interes public, deci nu, interese, nu activități pur economice. Deci este foarte bine să avem praguri mai uh, reduse. Din punctul meu de vedere, acest prag cu 50 de lucrători reprezintă un compromis uh, foarte bun care este în concordanță și cu directiva din anul 2002 uh, referitoare la consultări, un compromis foarte bun și rațional. Următorul punct este întrebarea legată de organizarea acestui proces de informare și notificare din acest punct de vedere, propunerea Comisiei mie mi se pare a fi una plauzibilă și rațională. Regulile ar trebui să fie cât mai simple, să se facă referire și la directiva din 2009 despre Comitetele Europene de Întreprindere Consolidată. Aceasta este ideea um, și pentru acest statut, să existe un cadru de reglementare cât mai simplă. De exemplu, articolul 38, alineatul 2, ce se prevede acolo este foarte bine. Ceea ce mi se pare puțin prea mult este o reglementare a sancțiunilor. În cazul în care un comitet european de întreprindere nu este constituit, din punctul meu de vedere, eu cred că ar fi mai bine să recurgem la dreptul societăților comerciale pe acțiune, articolul 2, alineatul, articolul 12, alineatul 2, unde se spune că dacă trecerea în registrul societăților cu acțiuni nu se întâmplă, nu se întâmplă, trebuie, trebuie respectate toate prevederile normale. Nu mi se pare normal ca o asemenea prevedere să se regăsească, ca o asem- mi se pare normal ca o asemenea prevedere să se regăsească și în statutul fundațiilor europene. Articolul 23 din propunerea Comisiei ar putea fi dezvoltat mai mult, să meargă mai mult în această direcție pentru a crea un sistem de sancțiuni coerent. Din punctul de vedere al uh, notificării și informării, cred că aici nu mai am multe lucruri de spus, pentru că se aplică principiile directivei care reglementează Comitetul European de Întreprindere. Al doilea punct mi se pare mai important, participarea lucrătorilor în uh, diferitele organisme a fundației la articolul 38 și 39 nu se regăsesc asemenea prevederi și dacă este să analizăm motivele pentru acest statut și considerentele, um, ne dăm seama că, din punctul de vedere al Comisiei, nu s-a considerat că trebuie amintite prevederi specifice pentru că aceste lucruri sunt, uh, sunt reglementate pe plan național, însă situația este foarte uh, diferită. Dacă este să ne gândim la situația din uh, Germania, din Franța sau din Luxemburg, nu vom uh, regăsi situația în care lucrătorii au un drept de spus în, uh, în cadrul fundației. Există niște, niște puncte de plecare în dreptul la, din Austria, de exemplu, în uh, situația juridică din Finlanda și din Danemarca, există asemenea abordări uh, referitoare la dreptul de vot al lucrătorilor și este adevărat că sistemele sunt uh, diferit organizate. Um, unii, în unele sisteme se discută dreptul uh, de vot în general, și doar o privire pe scurt, o analizare succintă a sistemelor diferite din, statelor, din statele membre ne arată că este nevoie de un cadru de reglementare pentru a ne asigura că transformarea unei fundații naționale într-o fundație cu statut european va fi folosită pentru a uh, nega dreptul de uh, vot al lucrătorilor în aceste fundații. Cred că în acest punct de vedere lucrurile pot fi îmbunătățite și putem pleca, desigur, de la propunerea făcută de comisie, să facem uh, uh, referire la dreptul existent pentru societățile pe acțiuni europene, și astfel am crea un sistem uh, european coerent și am uh, cere părților uh, să negocieze participarea în organismele fundației, care va fi apoi sistemul concret, dacă se recurge la un consiliu de administrație sau special sau alte alte soluții. Pe scurt și pentru a rezuma prezentarea mea, cred că propuneri, în propunere se regăsesc lucruri foarte bune în legătură cu obligativitatea de informare. Apoi, la articolul 12, lucrurile ar putea fi modificate din punctul de vedere al sancțiunilor și ar trebui să mai fie completate anumite lucruri referitoare la dreptul la participare a lucrătorilor la aceste, la aceste fundații. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Fernando Morena Sea, de la Fundația pentru Studii Sociale. Ion Fais, a... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că m-ați invitat la această audiere. De la începutul lucrărilor pregătitoare la uh, actualul proiect de regulamente, noi am uh, susținut uh, activitatea um, Asociației Spaniole pentru Fundații. Vrem să ne asigurăm că fundațiile pot opera fără limitări fiscale și de altă natură și că pot lucra uh, transfrontalier. Credem că acest statut va um, ajuta fundațiile să profite de piața unică la 20 de ani după înființarea acesteia și uh, va ajuta cetățenii și societatea civilă să se apropie mai mult de uh, piața unică. La ora actuală, ei nu se bucură de beneficiile practice ale acestei uh, structuri. Aș dori să fac uh, câteva recomandări din punctul de vedere al organizației noastre. Dorim să facem recomandări practice care să îmbunătățească proiectul de regulament. În primul rând, recomandarea de transparență. Ar fi bine ca alături de registrele naționale să existe și o listă a fundațiilor europene și la nivelul Comisiei Europene. Această listă să, fie, să poată fi accesată uh, online și să poată fi folosită ca punct de referință, astfel încât orice entitate interesată să poată obține informațiile necesare. În al doilea rând, um, neremunerarea um, membrilor în Consiliul de Administrație. Această prevedere ar putea fi stabilită mai clar în regulament eliminându-se, um, cu, cu excepția rambursării cheltuielilor, uh, membrii Comitetului de Conducere nu pot primi niciun fel de plată. Aceste chestiuni ar putea apărea fie la articolul 5, fie la articolul 28. Cred că este esențial ca uh, Fundația Europeană să fie, Fundația Europeană să fie uh, entități non-profit în proiectul de regulament se spune că Fundația Europeană trebuie să fie supravegheată de autoritatea de supraveghere din statul membre, membru în care s-a înființat, însă în uh, Spania, ca și în alte state membre, există registre atât la nivelul statului cât și la nivel uh, regional. Uh, de, cred că regulamentul um, trebuie să precizeze clar dacă trebuie să fie o singură autoritate de supraveghere în fiecare stat membru. În al treilea rând, uh, o chestiune legată de conflictele de uh, interes. Articolul 32 al regulamentului spune că uh, beneficiile fundațiile nu pot fi accesate de membrii Comitetului de Conducere și de membrii familiilor acestora. În de exemplu, în cazul um, unei um, boli rare de care s-ar ocupa o astfel de, de fundație, membrii um, familiei membrilor de Comitetul de Conducere nu ar putea beneficia de uh, ajutorul acestei finanțe. Cred că de aceea ar trebui să fie eliminate aceste uh, prevederi din regulament. La alinatul 3, cred că trebuie să spunem că trebuie să se informeze de fiecare dată când există un potențial conflict de interese. De asemenea, trebuie să, ca persoanele din comitetul de conducere să nu se implice în aspecte în care sunt implicați membrii familiilor lor. În Spania nu există o prevedere juridică care să reglementeze situația unei solicitări de informații din partea unor voluntari. Voluntarii nu au aceeași drepturi juridice ca și angajații, de aceea articolele 369 ar fi greu de aplicat în Spania. Nu știu în ce măsură și alte state membre sunt uh, afectate. Cred că ar fi o variantă să eliminăm aceste prevederi și să spunem că fundațiile și voluntarilor trebuie să ajungă la un acord în privința relațiilor dintre ei și să uh, convină în ce fel vor fi implicați voluntarii în organizațiile în care lucrează și, în sfârșit, Ehm, ce se întâmplă cu activele în cazul ehm, dizolvării unei eh, fundații. Articolul 44 spune că după ce sunt plătiți creditorii, activele rămase trebuie să fie eh, transferate altei eh, fundații asemănătoare cu un scop public asemănător. Însă nu există alte cerințe pe care ehm, trebuie să le îndeplinească fundația. Credem că în regulament trebuie să spune că fundația primitoare trebuie să aibă sediul în Uniunea Europeană și să aibă un sediu în statul în care era înregistrată fundația care se Um, închide. Noi suntem uh, foarte interesați de aceste chestiuni. Sperăm că v-am ajutat Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și acum, în încheiere, uh, domnul Martin uh, Fron din partea Comisiei Europene. Vă rog. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am uh, întârziat uh, din cauza grevei trac- cu tractoare pe râul la Lua, îmi cer scuze pentru întârziere și mulțumesc pentru flexibilitatea dumneavoastră și pentru faptul că ați schimbat ordinea. Ceea ce e foarte bine pentru bine pentru că ați ascultat acum uh, sursele independente care v-au spus că este o propunere bună și rare ori comisia este astfel lăudată de actorii interesați. Asta ne arată că propunerea noastră vine la țanc. Um, ne bucurăm de asemenea asemenea um, că sunteți de acord că această propunere este importantă. Uneori, în discuțiile noastre cu statele membre, acestea ne întreabă, avem ne chiar nevoie de asta în aceste momente de criză? Mă bucur că ați dat răspuns, un răspuns inechivoc la această întrebare. Bineînțeles, ar fi tentant să discut acum ce s-a spus, dar asta ar dura mult, pentru că s-au făcut propuneri foarte detaliate de îmbunătățirea textului, propunerii comisiei și, bineînțeles, vom ține cont de toate aceste propuneri. Eu aș dori însă să prezint propunerea, contextul ei și eventual dacă mai avem timp să revenim la ce au spus, ceea ce au spus colegii. Și deci ținând cont de timpul scurt, voi prezenta cadrul acestei propuneri, conținutul ei și apoi situația actuală în negocieri la Consiliu. Cât de repede voi face aceste lucruri? Cred că ați auzit deja pentru că analiza noastră coincide cu analiza sectorului. E vorba de faptul că avem un număr, o sumă mare de bani și destul de multe persoane lucrează în acest sector și efectul um, organizațiilor publice este mare. Ne-am bazat propunerea pe cât mai multe studii, cât mai multe cercetări posibil. Am făcut un studiu de fezabilitate. Acesta a fost făcut de mm, universități germane. A avut loc o consultare publică în legătură cu nevoia unui statut al Fundației Europene și, în fine, uh, propunerea face parte din uh, actul pieței unice 1. Dumneavoastră acum discutați actul pieței unice 2, deci această propunere face, pace, pa, face parte din primul pachet și faptul că face parte din actul pieței unice înseamnă că pentru Comisie această propunere este foarte importantă. Am fost și suntem în continuare în contact cu sectorul fundațiilor și autoritățile naționale. Cred că s-a explicat foarte bine, mai ales de doamna Gaiega, care sunt problemele cu care se confruntă fundațiile, mai ales atunci când vor să aibă activități în mai multe state membre și pot să fac și o observație, după părerea noastră, activitatea trebuie să aibă definiție cât mai largă. E vorba inclusiv de strângerea de fonduri în alt uh, stat membru. Aceasta pentru noi este o activitate transnațională în sensul din statut. Costurile și uh, nesiguranțele implicate, pentru că e foarte, e foarte greu de estimat care sunt uh, costurile, dar dacă când e vorba de sute de milioane, uh, nu suntem departe de adevăr. Acesta este suma pierdută pe cercetare, pe strângerea de informații și pe adaptarea modelelor pentru a satisface legislațiile statelor membre. Și dificultatea de a strânge fonduri de la donatori din alte țări este o caracteristică majoră uh, strâns legată de impozitare. Care este conținutul propunerii? După cum s-a spus deja, anumite aspecte cheie trebuie să rămână în text uh, și deocamdată nu există indicații care ar exista probleme cu acestea. Deci e vorba de o formă juridică unică europeană, va fi voluntară, deci nu va fi ceva obligatoriu care va înlocui uh, fundiții, fundațiile naționale. această formă de organizare va fi doar pentru uh, activitățile transfrontaliere și nu se va substitui niciunei forme juridice din sistemele naționale. Deci și aici e vorba și de formele specifice din Regatul Unit și Irlanda. Deci Fundația Europeană se va adăuga acestor forme juridice, nu va înlocui uh, nicio uh, formă de fundație sau entitate de beneficiu public din statele membre. S-a menționat de asemenea faptul că există multe uh, scopuri în beneficiul public, nu este cel mai mic numitor comun. Dacă dorim cel mai mic numitor comun, uh, atunci ă, acest tip de fundații s-ar aplica foarte rar. Așa că noi am încercat să facem o listă de lucruri care nu există neapărat în detaliu în toate statele membre, dar există într-o mare majoritate a statelor membre. Și având în vedere că e vorba de o fundație specifică, o formă specifică fundației europene, sperăm că statele membre o pot accepta chiar dacă mm, ă, statutul nu este echivalent cu, exact cu cel din ă, dreptul lor național. Trebuie să se definească activitățile și ar trebui să existe active în valoare de cel puțin 25.000 de euro pentru a fi vorba de activități serioase, să spunem. În unele state membre, um, activele minime reprezintă sume mari, în alte state membre sume foarte mici. Așa că noi am uh, încercat să um, stabilim ceva la jumătate, undeva uh, mediu, dar bineînțeles suma poate să fie discutată. Cum se poate crea o fundație europeană? Există mai multe um, posibilități conform legii europene. Dacă într-un stat membru uh, o posibilitate de a crea o fundație nu este posibilă, atunci în acest stat membru nu s-ar putea crea nici fundație europeană astfel. Care sunt beneficiile pe care le oferă statutul? Bineînțeles, încercăm să răspundem la problemele, e vorba de reducerea costurilor și incertitudinilor nu, să nu uităm că e vorba și de o, ar oferi și o imagine europeană, ar da imaginea unei fundații uh, de calitate, foarte transparentă um, și de asemenea s-ar evita o fiscalitate discriminatorie. S-a vorbit uh, despre faptul că s-ar aduce astfel uh, o bază pentru jurisprudența um, Curții Europene de Justiție. Dar această nouă formă nu uh, ar avea repercusiuni majore asupra jurisprudenței în domeniul impozitării în statele membre, nu ar cere statelor membre să-și schimbe mult uh, legislația fiscală și uh, tratamentul acordat acestor uh, fundații ar fi echivalent, egal cu cel acordat fundațiilor din, stata mem- sta- din statul membru. Nu doresc să intru mai mult în detalii în legătură cu fiscalitatea, pentru că nu avem mult timp. Acum, unde ne aflăm în acest proces? Am avut uh, două întâlniri în cadrul președinției daneze, prima jumătate a anului, în legătură cu Fundația Europeană. Mm, inițial, statele membre s-au uh, Ehm, și-a manifestat neîncrederea, dar apoi eh, s-a avansat destul de bine, destul de constructiv de la un articol la altul. Eh, statele membre au avut eh, apoi o atitudine destul de constructivă. Vom avea o ședință suplimentară pe 5 decembrie în care se va discuta impozitarea. Va fi o întâlnire interesantă. Aceasta este evaluarea noastră a situației actuale de la Consiliu cu statele membre. Toată lumea ține la aspectele specifice ale situației naționale, dar să nu uităm că aici e vorba de un format de fundație europeană și acesta nu poate să reflecte toate elementele specifice naționale într-un statut transnațional european pentru fundații, dar statele membre mm, nu doresc să renunțe la ce cunosc. Există elementele legate de impozitare, vom vedea ce se va spune pe 5 decembrie, dar în general discuțiile sunt foarte constructive. Îmi voi încheia cu prezentarea și dacă sunteți interesați puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru web. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank, Herr Frohn. Vă mulțumesc, domnule Fron. Ajungem la runda de întrebări și prima care are cuvânt este doamna raportor. Vă rog. Doresc să mulțumesc tuturor experților și reprezentantului Comisiei pentru această prezentare compactă. Domnul uh, comisar Barnier a spus uh, de mai multe ori cât de important este pentru dumnealui ca societățile care activează în interesul uh, comun să fie promovate pe nivel european. Am discutat de mai multe asemenea forme de societăți care ar trebui să fie sprijinite și am câteva întrebări adresate experților. Doamna Galego, dumneavoastră ne-ați uh, prezentat uh, foarte frumos uh, din ce motive sunt este nevoie de această fundație europeană și poate sunt puțin provocatoare acum, însă aș dori să vă întreb dacă aveți exemple concrete uh, care sunt problemele concrete? De ce nu s-a ajuns la această fundație europeană până acum? Ne-ați dat uh, motivele, însă aș dori să știu câteva exemple concrete. fundații care au avut asemenea probleme. Pe domnul Riches aș dori să-l întreb dacă consideră că există un pericol ca o fundație să se ascundă cumva în spatele obiectivului activității pe care o urmărește. Dumneavoastră v-ați referit la um, dificultățile um, întâmpinate în momentul în care dorim să definim obiectivele acestor uh, fundații. Unde considerați că poate exista o fundație care nu are activități în interesul uh, comun, dar care să declare că face acest lucru și acum o întrebare adresată domnului profesor Zeifert. Ați spus că pragurile sunt importante pentru că tocmai discutăm despre acest interes uh, general și v-ați referit întotdeauna la uh, coerență și aș dori să știu dacă nu cumva contrazicem această idee a coerenței uh, dacă sunt prevăzute uh, praguri diferite. Mi se pare că se amestecă puțin situația între fundații și alte tipuri de societăți. Și poate această formă de societate europeană nu va folosi nu va folosi, nu va pune în aplicare aceste uh, prevederi legate de implicarea lucrătorilor, tocmai pentru că în cazul unei fundații europene nu discutăm despre o organizație cu mii de angajați, ci din punctul de vedere al angajaților este uh, este o organizație cu 50 de, de lucrători, să spun așa, dintre care 10 se regăsesc în două state, de exemplu. Și apoi, o întrebare generală un punct la care nimeni nu s-a referit până acum și nu știu cine dorește să răspundă la această întrebare. Este vorba de registrele eh, economice, registrele comerciale. Am votat interconectarea acestor registre comerciale, nu de demult, și în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului, am impresia că există un grad de reticență vis-a-vis -vis de, uh, de a permite asemenea registre uh, transfrontaliere și aș dori să știu dacă aveți informații referitoare la acest punct din punctul, uh, din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc, doamna și apoi domnul de, de, Pascual de Groandes. Sunt un haber llegado timpul de la primera Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Gallego mi-a transmis câteva documente și mă preocupă câteva lucruri pe care le-am citit uh, acolo. Cred că unele dintre aceste documente au fost redactate cu teama că uh, oamenii se vor înșela între ei. Uh, Uh, oamenii erau îngrijorați că dacă statutul este prea generos, uh, alte părți vor profita de acest lucru. Dacă ne gândim uh, ce fac fundațiile pentru societate, cred că nu prea pot fi ele acuzate că lucrează pentru interes propriu. În special în contextul crizei actuale, cred că putem trage concluzia că fundațiile acționează în beneficiul public. Uh, avem uh, parteneriatele public-private Europa 2020. Cred că mm, fundațiile pot fi foarte utile și Comisia trebuie să recunoască rolul pe care îl joacă fundațiile sau l-ar putea juca în cercetare, de exemplu. Există asociații care lucrează din greu pentru a îmbunătăți capacitatea societății civile. se pare că doar autoritățile locale sunt cele care pot uh, iniția anumite, să pot implica anumite proiecte, dar uh, autoritățile nu știu cum să facă acest lucru, nu cunosc existența acestor proiecte. Um, Cred că trebuie să consolidăm fundațiile noastre. Acestea, în afară de uh, acordarea de burse, trebuie să poată promova cercetarea și sunt uh, sigură că ar putea să-și aducă o contribuție importantă în domeniul cercetării și uh, dezvoltării. În legătură cu articolul 32, se menționează acolo conflictul de interese și nu cred că uh, acest, această chestiune și are locul aici. Fundațiile pe care le cunosc eu sunt ca o... Uh, sunt fundații de familie. Bill și Melinda Gates uh, își uh, finanțează fundația din fondurile proprii. Uh, membrii familiei uh, sunt gardienii activelor acestor fundații. Deci nu cred că trebuie să ne facem griji că cineva ar înșela pe altcineva. Cred că abordarea uh, pe care am ales-o este eronată și ea poate duce la închiderea multor fundații sau la transformarea lor în asociații, lucru care ar duce la pierderea um, factorilor de stimulare pe care um, um, de, pe care le au companiile mari acum, care sunt stimulate să facă donații către fundații. Adesea fundațiile sunt uh, create și gestionate de familii care le și finanțează. Uh, Fundațiile de succes încep um, cu puțin, după care cresc și includ și membrii ai societății civile. Deci cred că articolul 32 um, este um, greșit, implică această idee de suspiciune permanentă și uh, nu cred că este bine să o păstrăm. Grandes, bitte. Domnul de Grande, să acum cuvânt. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. prezentările pe care le-am ascultat ne-au arătat cât de multe ocazii avem la dispoziție, câte oportunități uh, ni se deschid. Domnul raportor, um, trebuie să uh, pregătească acest raport și eu, ca raportor din umbră, um, am luat foarte multe note pentru că mă interesează foarte mult uh, subiectul. E vorba de fundații antevorbitoarea mea a vorbit despre participarea și implicarea societății civile. E important să îi ascultăm pe reprezentanții societății civile. N-ar fi bine să acționăm fără a ține cont de experiențele și opiniile celor care s-au confruntat cu provocări până acum și care acum s-au hotărât să ia atitudine în privința acestora vom ține cont de preocupările dumneavoastră exprimate azi. Cred că prezentările de azi uh, au fost convergente în ceea ce privește obiectivele, oportunitățile și necesitatea de a crea un statut al Fundației Europene pentru a evita probleme transfrontaliere. Um, e vorba de o mai bună capacitate de um, reacție, de acțiune um, asupra căra, căreia cu toții suntem de acord. Trebuie să ne asigurăm însă că nu există um, prevederi care să contrazică prevederile existente în statele membre la ora actuală. Comisia ne-a spus că Consiliul analizează problema evidentă a fiscalității, unde există, într-adevăr, um, contradicții între um, prevederile fiscale naționale și sistemul fiscal propus aici. În primul rând, fundațiile doresc să dispună de un cadru uh, ferm și clar pentru a putea aduce beneficii societății civile. Deci cred că clarificarea aspectelor fiscale este esențială pentru asigurarea eficienței viitoare. Cu toții suntem uh, de acord, cred, în acest sens. Să vedem dacă Comisia poate veni cu o soluție adecvată și inteligentă. O altă problemă, la fel de importantă, care a fost adusă în discuție astăzi, este transparența. Trebuie să ne asigurăm că activitățile fundațiilor sunt cât se poate de transparente. Uh, fără transparență se pun semne de întrebare, um, apar suspiciuni dacă cumva prin fundații se evită plătirea impozitelor sau dacă resursele de care dispun fundațiile sunt folosite în mod um, inadecvat. Trebuie să avem prevederi clare în legislație privitoare la monitorizarea transparenței activităților fundațiilor. Fundația trebuie să își desfășoare activitatea în sensul atingerii scopurilor pentru care au fost înființate. Problema registrelor este de asemenea importantă. Trebuie să existe o listă unică în care să fie identificate cu claritate fundațiile existente și trebuie să um, ofere informații privitoare la membrii Consiliului de Conducere și alte informații. Trebuie să ne asigurăm că persoanele implicate nu primesc salariu. Dar, de asemenea, acestea trebuie să fie și eficiente, să-și desfășoare în mod eficient activitatea. Este esențial să ne asigurăm că regulamentul prevede clar uh, toate aceste chestiuni. Un alt aspect important este legat de participarea lucrătorilor. Voluntarii joacă un rol important în acest sector. E o problemă delicată dacă voluntarii uh, trebuie să fie implicați în comitetele de conducere ale, funda- ale fundațiilor sau în uh, comitetele de întreprindere. Trebuie să fim foarte atenți. Uh, Pentru că în loc să creăm un uh, sistem democratic prin includerea uh, uh, voluntarilor, putem crea conflicte. Eu am uh, luat notă de tot ce s-a spus, am ascultat cu interes toate intervențiile de azi și doresc să le mulțumesc foarte mult uh, participanților pentru prezentări. Au uh, spus chestiuni foarte utile și au exprimat îngrijorările comune pe care noi le-am notat. Sunt sigur că și raportoarea le-a notat, așa cum am făcut-o și eu în calitate de raportor din umbră și ne vom ocupa cu foarte mare atenție de acest subiect pentru a ne asigura că acest proiect foarte pozitiv al Comisiei uh, își atinge scopul. Mulțumesc! Dank, Frau Kollegin Thein, bitte. Vă mulțumesc, doamna Thein are cuvântul. Îmi cer scuze pentru că am ajuns atât de târziu, însă a trebuit să particip în mod paralel la o reuniune în altă comisie. Doresc să salut această uh, propunere. Eu sunt raportare din umbră din partea grupului politic liberal și uh, mie mi se pare important uh, severitatea din uh, articolul 32 și din punctul de vedere al fundațiilor familiale, pentru că uh, fundațiile sunt supuse mm, prea puțin controlului uh, din partea statului, deci trebuie să fim siguri că um, Consiliul uh, de conducere și cel de supraveghere a unei fundații funcționează foarte bine. Uh, această bine că sunt uh, evitate de la bun început conflictele de interese, de exemplu. Se prevede doar că într-un uh, Consiliu de Conducere nu trebuie să se regăsească o majoritate dintr-o familie și oricum o fundație poate fi creată conform dreptului național, o fundație normală. Deci cei care doresc să investească bani într-o fundație pot să facă acest lucru, respectând și prevederile de la articolul 32. Din punctul de vedere al um, ignorării reprezentării lucrătorilor și eu consider că în practică acest punct nu este foarte relevant. Drept urmare, um, nu ar trebui să îl uh, să-l uh, prevedem aici, pentru că probabil ne așteaptă o rezistență din partea statelor uh, membre în Consiliu. Nu cred că ar trebui să deschidem un nou șantier, pentru că acest punct, această situație, rare ori se regăsește în uh, viața concretă. Am însă o întrebare legată de impozitare. Uh, din păcate nu am participat la audiere de la bun început, de la bun început însă doresc să întreb. Deci, fundația va avea un singur uh, sediu social într-un singur stat membru unde nu este permisă discriminarea acestei fundații și știm foarte bine că foarte multe fundații se uh, creează în Regatul Unit, mult mai multe decât se uh, creează în uh, Germania, de exemplu. Uh, și aș dori să întreb dacă nu cumva pe viitor asemenea fundații europene vor fi create din motive legate de impozitare în câteva uh, state, câteva puține state europene. Sau uh, nu va exista acest risc și fundațiile europene vor fi uh, fondate peste tot în Uniunea Europeană și vă aduc aminte că sunt activă ca notar. Vă mulțumesc, mâna domnul președinte. Aceasta a fost runda de întrebări și vom începe acum cu... Nu, pe domnul Masim l-am uitat. Uh, vă rog, aveți cuvântul. Președinte, pero... Îmi cer scuze, domnule președinte. Îmi cer scuze. Uneori fac mult zgomot, dar alte ori sunt atât de tăcut încât nici nu vedeți că vreau să iau cuvântul. Doresc să mulțumesc celor care au participat la audiere, ne-au uh, um, vorbit despre experiența lor, ne-au transmis idei excelente. Doresc să le mulțumesc pentru aceste contribuții. Doresc să mulțumesc în mod deosebit uh, experților din Spania. Au avut contribuții foarte importante și doresc să mulțumesc și colegilor mei uh, eurodeputați spanioli care sunt foarte experimentați în acest domeniu. Aș uh, dori să profit de ocazie pentru a menționa poate o discrepanță mm, când e vorba de uh, diferențele dintre punctul meu de vedere și cel al colegilor. Sunt de acord cu colegii în legătură cu faptul că trebuie să se țină cont de ce dorește cel care a mm, creat fundația, mai ales dacă fundațiile sunt create prin testament, pentru că există o jurisprudență uh, importantă în legătură cu uh, păstrarea și respectarea voinței donatorului. Acest lucru trebuie să fie valabil și când e vorba de fundațiile europene. Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect. Cred că acum este momentul să vorbim despre acesta. Trebuie să evităm ca un document comunitar să devină un fel de registru unic pentru toate statele. multe state membre, inclusiv uh, țara mea, există registre descentralizate cu fundațiile. Uh, țara mea nu este singura care are astfel de registre descentralizate, așa că înțeleg obiectivul propunerii, dar cred că această propunere e periculoasă. e periculoasă pentru că, după părerea mea, trebuie să evităm să intrăm prea mult în criteriile determinante. Cred că trebuie să lăsăm jurisprudența din statele membre să funcționeze. Eu cred că trebuie să hotărâm să creăm un uh, registru unic fără a ține cont de ce se face în statele membre. Bineînțeles, ar putea apărea tensiuni, dar nu acesta trebuie să fie obiectivul. Trebuie să, ar trebui să fim cu toții de acord cu obiectivul. Așa că ce rost are să iscăm polemici uh, în țările noastre? Acest lucru ar putea fi foarte periculos. Am ascultat ex- experții la această audiere, sunt de acord cu tot ce au spus, cu excepția registrului unic. Ce am auzit eu aici, experții au avut contribuții de mare valoare dar eu cred că trebuie să țină cont de acest element, care, bineînțeles, nu e cel mai important, dar el riscă să suscite tensiuni în anumite state, cum este statul meu, unde comunitățile autonome își apără uh, cu dinții uh, prerogativele. De aceea, cred că trebuie să se țină cont de drepturile deja obținute în diferitele state membre. În rest, sunt de acord cu ce ați spus, nu sunt expert în domeniu, dar observ situația și Iată, care a fost mica notă de dezacord. Um Vă mulțumesc. Trecem acum la răspunderea acestor uh, întrebări și dau în primul rând cuvântul doamnei Galego. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la întrebarea doamnei Regner, din păcate e foarte greu să se țină un să se țină uh, șirul lucrurilor care nu se întâmplă niciodată. Putem să facem referire la fundațiile care, din diferite motive, respective au reușit să continue să funcționeze în mai multe țări, dar ne-au explicat cât de greu a fost acest lucru. Avem exemple de um, fundații spaniole care au încercat să stabilească o filială în Portugalia, dar acest lucru nu este posibil conform legislației portugheze, așa că trebuie să creeze o nouă fundație cu active minime în favoare de 250.000 de euro. Avem exemplul unei dintre cele mai mari fundații din uh, Europa, Fundația Gulbenkian din uh, Portugalia, are acum filiale în Regatul Unit și Franța dar pentru asta au trebuit să creeze fundații în cele două țări. Și una dintre cele mai mari fundații în Europa poate să-și permite să facă acest lucru, dar nu multe altele. Așa că nu știm câte lucruri s-ar fi făcut dacă ar fi existat statutul, dar avem exemple și putem să vi le trimitem. Pe site-ul nostru există astfel de informații în legătură cu cei care au reușit cu costuri mari și cu posibilități uh, limitate, au reușit să se descurce și fără statut. Dar, bineînțeles, ar fi foarte bine să reușim să îmbunătățim situația. Îmi dori să dăm și câteva informații ca răspuns la întrebarea doamnei Time în legătură cu locul unde se creează fundații în momentul de față. Facem cercetări în legătură cu numărul fundațiilor create în fiecare an și din informațiile pe care le avem în Germania pe, sau, au fost create peste 800 de fundații anul trecut. Suntem siguri că se creează fundații în întreaga Uniune Europeană. Nu există amenințări în legătură cu locul în care vor, unde vor fi create fundațiile europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Sharon. Je, je, je pense que l'ensemble des, des éléments Cred că au fost deja date toate elementele de răspuns, așa că nu are rost să adaug prea mult. Pot să adaug doar faptul că acest statut răspunde la o problemă noastră de zi cu zi. De la crearea Centrului European al Fundațiilor am organizat colaborări între statele europene Acum, de exemplu, lucrăm cu cinci fundații mm, pe un subiect ce uh, nume Tunisia, dar a trebuit să creăm un mecanism special și fiecare a trebuit să găsească un sistem. Nu avem sistem comun. Pe de altă parte, există donatori care doresc să um, doneze în mai multe state membre, dar nu avem uh, o mm, răspuns, o soluție pentru ei. Uh, Uh, dacă doresc să aibă activități în mai multe state membre. Și eu cred că aici e vorba de o chestiune legată strict de cetățenia europeană care trebuie să se manifeste în diferite moduri, cu diferite instrumente. Uneori e vorba de cooperative, alteori de societăți uh, mutuale, în cazul nostru e vorba de fundații. Oricum, mm, este clar că oamenii doresc din ce în ce mai mult să intervină în diferite țări. Mr. Riches, Mulțumesc, domnul Riches. Um, first I would... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să susțin ceea ce s-a spus în legătură cu nevoia de consecvență. Revenim la întrebarea doamnei raportor. Lucrăm cu multe uh, familii um, care um, caută o soluție la problema transfrontalieră pentru a-și putea, putea face donații caritabile și în alt uh, stat. E important uh, pentru uh, obiectivul eficienței să găsim un vehicul unic de rezolvare acestei probleme. S-a pus problema dacă aceste uh, fundații pot uh, fi folosite în scopuri uh, inadecvate. Dacă sunt reglementate la nivel național, într-adevăr, aceste utilizări inadecvate există. Trebuie ca autoritățile locale și regionale să um, supravegheze vehement utilizarea fondurilor de către fundații. În legătură cu articolul 32, e interesant că ceea ce am spus eu din perspectiva Regatului Unit um, a fost menționat și de alți intervenienți. Uh, Trebuie să ajutăm familiile care doresc să facă acte de caritate să um, le poată face. Dacă introducem prea multe bariere artificiale în calea acestor familii care doresc să facă donații, uh, prin prevederi privind uh, conflict de interese, vom greși. Mulțumesc. Domnul Seifert. Domnule președinte, domnilor și domnilor, îmi permit să mă refer din nou la uh, întrebarea referitoare la participarea lucrătorilor. În primul rând, întrebarea doamnei uh, Regner, inconsecvența legată de pragurile, pragurile de reprezentare a lucrătorilor în comparație cu reprezentarea în societățile pe acțiuni. Într-adevăr, în ultimul caz nu există un asemenea prag, uh, 50 de locuitori, uh, eu nu cred că o asemenea prevedere este una goală. Chiar dacă ne bazăm pe date empirice, nu ar trebui să uităm că unele fundații angajează foarte multe persoane. Fundații care sunt active în domeniul social, în domeniul uh, îngrijirii persoanelor și nu ar trebui să uităm că acest uh, statut se referă la articolul 11 la uh, întrebare legată de activitățile economice, care până în anumit grad sunt, uh, sunt chiar benefice pentru asemenea fundație. Deci, este bine să existe o asemenea prevedere, așa cum se întâmplă la articolul 38 și 39 și nu trebuie să nu uităm că este vorba de o reprezentare a lucrătorilor transfrontalieră, transnaționale, uh, Lucrători care sunt activi în uh, Belgia, Luxemburg sau în Franța în cadrul sistemului național au dreptul de a fi uh, reprezentați, indiferent de forma prin care sunt reprezentați. Deci, cele regăsite la articolul 38 și 39 trebuie înțelese în acest context al reprezentării transnaționale și prevederea unor uh, praguri este, din punctul meu de vedere, una legitimă faptul că acest lucru nu se regăsește în uh, dreptul societăților pe acțiuni se explică prin alte motive. Dacă discutăm despre o lipsă de coerență, de consecvență, doamna Tain, și eu înțeleg că dacă vom deschide acest punct al reprezentării lucrătorilor, ne putem uh, teme că deschidem o cutie a, Pandor- a Pandorei și știm foarte bine că toate statele membre, când vine vorba de o formă de reprezentare supranațională, uh, nu sunt de acord cu o asemenea soluție. Însă cred că ceea ce punctul pe care dumneavoastră l-ați desemnat a fi nu fi important este totuși unul important și în calitate de jurist, în calitate de om de știință, în momentul în care discut despre consecvență, consider că este nevoie de un cadru de reglementare. Nu cred că toate lucrurile trebuie să fie blocate. Am putea uh, să ne gândim la următoarea soluție. În momentul în care o fundație uh, particip, uh, funcționează conform unui sistem național, Uh, problema reprezentării să fie soluționată conform sistemului național. Tocmai pentru a ne pentru a evita uh, ocolirea sistemelor juridice naționale. Cred că există alte, alte cazuri, uh, societăți uh, mutuale europene care funcționează bine care funcționează foarte bine în ciuda rezolvării acestei reprezentări a lucrătorilor. Apoi, dacă Uh, într-adevăr, am avea nevoie de un regulament uh, conex, dar ar fi o idee foarte bună. S-au amintit și uh, cei care lucrează pe o bază voluntară. Da, dar ar trebui să existe niște prevederi speciale pentru reprezentarea Uh, acestor uh, persoane și, ace- și ele trebuie să fie reprezentate. Cred că statutul european rezolvă problema foarte bine. Acești uh, voluntari au un statut de observatori în cadrul orga- organismelor de reprezentare a, luc- a lucrătorilor. Deci nu au drept de vot în organismul respectiv, dar și ei trebuie să aibă sentimentul că sunt reprezentați în cadrul acestei fundații. Există uh, mai multe trepte de reprezentare din acest punct de vedere, lucru care se reflectă foarte bine în acest statut. Vă mulțumesc, domnul Moreno, la cuvântul. Ahora? Sí. <laughs> Perdón. Eh, gracias, presidente. No, este tema... Mulțumesc, domnule președinte. În privința voluntarilor, Realitatea este că în anumite state, precum uh, Spania, nu, această cultură a voluntariatului nu există. Nu, uh, voluntarii nu sunt implicați în conducerea fundațiilor. Așa cum a spus domnul Masiv, în Spania există registre la mai multe niveluri în funcție de acțiunile lor, dacă sunt uh, la nivel local sau național. Și aici, în privința voluntarilor, problema este similară. trebuie să încercăm să vedem uh, care sunt uh, chestiunile care ar putea crea conflicte în statele membre și acele chestiuni ar trebui să fie lăsate la latitudinea statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarității. Astfel ne asigurăm că statele membre care ar putea să se confrunte cu probleme uh, nu se vor opune proiectului. În privința um, fiscalității problemei, dacă impozitarea poate reprezenta o problemă în uh, înființarea fundațiilor într-un anumit stat membru sau altul, eu nu cred că uh, aceasta poate reprezenta o problemă, pentru că atunci când se înființează, fundațiile nu au în vedere doar uh, problema impozitelor. Au în vedere și persoanele care vor activa în cadrul fundațiilor, bineînțeles că uh, Ehm, toate activitățile unei fundații sunt derulate de oameni. Dacă, de exemplu, o fundație își are tot personalul în Spania și activitățile și se desfășoară în Spania, bineînțeles că nu se va înregistra în Olanda pentru că acolo regimul fiscal este mai permisiv. Fundația va continua să se, se, va, se va înființa în Spania, în ciuda regimului fiscal. Uh, Regiunul fiscal nu este așadar prima chestiune de care sunt preocupate fundațiile. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am depășit puțin uh, timpul acordat acestei audieri, însă cred că acest, uh, această depășire este una justificată, ținând cont de bogăția discuțiilor pe care le-am avut și la sfârșit îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Regner. Da, doresc să vă mulțumesc și eu. Nu voi folosi de timpul acordat pentru a vă oferi un rezumat al acestei audieri. Aș dori să invit, în schimb, raportorii din Umbra să lucrăm împreună la acest proiect și um, să spun câteva lucruri despre calendar. Următoarele luni, din acest punct de vedere, vor fi, vor fi hotărătoare. Munca în cadrul Consiliului uh, progresează. Uh, însă cred că avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta în profunzime acest dosar. Mai avem uh, șase luni în care să discutăm toate aceste detalii. Drept urmare, nu vă spun uh, termene concrete, dar oricum, cel mai târziu în iunie trebuie să aibă loc votul în Parlamentul European sper că vom avea și o colaborare cât mai bună și cu experții cu care am avut uh, audiere atât de interesantă în această seară. Vă mulțumesc. Punctul 5 a fost uh, amânat, după cum am spus, și trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul doamnei Tain. Vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, poate vă aduceți aminte că Curtea Europeană de Justiție este supra-solicitată, tratează tot mai multe cazuri, um, se produc tot mai multe întârzieri și în acest an am votat deja despre cum putem ajuta Curtea Europeană de Justiție. Însă, nu am putut ajunge la un acord vis-a-vis -vis de o temă foarte importantă sau Consiliul nu a putut să ajungă la un acord și este vorba de numărul uh, judecătorilor uh, suplimentari și statele membre din care urmează să fie aleși acești judecători. Eu uh, am o propunere care conține foarte multe amendamente pentru că punctele existente deja, care se regăsesc în statutul Curții Europene de Justiție, trebuie șterse. Uh, Vă aduc aminte că procedura a fost una specială. Am votat în ședința plenară, însă o parte a propunerii de regulament care a fost contro- controversată nu am uh, discutat-o. Este o procedură specială care a fost folosită doar pentru a șasea oară în istoria Parlamentului European și aș dori să vă spun în detaliu care au fost propunerile statelor membre vis-a-vis -vis de numirea acestor judecători uh, suplimentari, suplimentari în cadrul președinției uh, cipriote a apărut într-adevăr o nouă propunere care prevedea un sistem rotativ pentru judecătorii suplimentari, însă cele mai șa- statele, cel, primele șase state din punct de, din punct de vedere al, al uh, mărimii ar fi beneficiat de un sistem uh, preferențial. De exemplu, Polonia ar fi putut să numească doi judecători, unul după altul, în urma acestei propuneri. S-a văzut că au existat în trecut probleme legate de pregătirea profesională a judecătorilor, lucru care, pe de-o parte, poate fi explicat prin uh, dificultatea de a găsi într-un nou stat membru o persoană care să cunoască atât de bine um, dreptul comunitar, pentru că nominalizările se fac pe baza personalității, pe baza CV-ului unei persoane, și uh, există persoane care nu au studiat drept comunitar, de exemplu. Este un, uh, este un lucru pe care, de care nu au, nevoie, nu au avut nevoie în carieră pentru că au avut nevoie doar de, cunoș- de cunoașterea dreptului național. Deci uneori nu pot fi găsite atâtea persoane care au studiat drept comunitar la universitate. Între timp există diferite opțiuni Uh, însă cei care au urmat asemenea uh, studii sunt un, prea tineri pentru a, a participa, pentru a fi activi în calitatea de jude, judecător la Curtea Europeană de Justiție. Deci, în practică, este o problemă imposibil de rezolvat. Și eu aș propune și uh, Parlamentul nu are competențe, nu are uh, prerogative din acest punct de vedere, însă pentru a demara acest uh, proces, eu aș propune ca judecătorii suplimentari să fie numiți pe baza competențelor profesionale. Poate nu este o propunere atât de greșită, pentru că în statut se spune foarte clar că fiecare stat membru trebuie să trimită, să numească un judecător pentru instanța pentru prima instanță și statele membre au făcut acest lucru. Am ținut seama în propunerea mea și de Croația, care urmează să adere. Apoi ar trebui să spunem ca judecătorii suplimentari să fie numiți în funcție de competențele profesionale și atunci nu ar mai conta din ce stat membru provin acești judecători uh, suplimentari. Ar fi pur și simplu un stimulant uh, pentru statele membre să se ocupe mai mult de pregătirea judecătorilor în acest moment, situația este următoarea. Uh, Curtea Europeană de Justiție a mintit un număr de 12 judecători suplimentari. Unele state membre au considerat că 6 ar fi suficient. Eu aș propune cifra de 9 ca un compromis pur și simplu este nevoie de un număr suplimentar de, jude- de judecători. Un post de judecător înseamnă o sumă de un milion de euro pe an și unele state membre s-au gândit pur și simplu la numirea a alți 27, respectiv 28 de judecători pentru că atunci nu am mai avea această discuție legată de um, originea judecătorilor, însă nu ne putem permite, din punct de vedere bugetar, o asemenea soluție. Eu consider că Parlamentul European ne reprezintă Consiliul, trebuie să ne exprimăm poziția. Um, oricum, rezultatul final uh, este cel care va fi hotărât în uh, Consiliu. Nu cred că se va ajunge la o hotărâre cât mai repede în Consiliu. Și dacă uh, nu se ajunge la o decizie în Consiliu până, până în următoarea pauză de vară, atunci uh, lucrurile se amână prea mult. Drept urmare, consider că ar fi bine ca Parlamentul European să facă o propunere, să încercăm să dăm un anumit impuls acestui proces, în speranța că în cadrul noi președinția Consiliului să se ajungă la un acord între statele membre. Aceasta este situația din punct de vedere procedural, nu este o situație uh, prea fericită pentru că propunerea președinției cipriote nu a fost acceptată și nu pot fi făcute în mod continuu noi uh, propuneri. Un uh, sistem uh, rotativ trebuie gândit până la ultimele consecințe, de exemplu. Din păcate, este nevoie de o hotărâre luată în unanimitate între statele membre, lucru care uh, îngreunează discuția. Vă mulțumesc și vă felicit pentru această propunere, una banală la prima vedere, dar uh, cred că una care poate funcționa foarte bine. Cred că 99 din populația Uniunii Europene ar fi de acord cu această propunere. Eventual am putea să ne, uh, să ne gândim și la faptul că avem acest uh, comitet de evaluare a, anterioară a judecătorilor și eventual acest comitet ar putea să ne prezinte o listă cu judecători în funcție de competențele lor și să discutăm despre numele de pe această listă. Să văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, atunci poate dumneavoastră mai spuneți câteva cuvinte. Da, acest comitet de alegere a judecătorilor um, discută pur și simplu condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un judecător și exclude apoi pe cei care nu îndeplinesc aceste condiții. Acest comitet nu examinează însă um, cine ar fi candidatul uh, perfect. Eu aș propune, dacă sunteți de acord, ca un judecător în momentul în care îi expiră un mandat să poată să um, își, uh, să ocupe o funcție din nou, pentru că unii judecători sunt numiți de un anumit stat membru, apoi, datorită unor decizii care poate sunt prea europene, care nu sunt iubite prea mult în statul care i-a nominalizat, uh, nu mai sunt uh, plăcuți de statul respectiv și nu mai sunt uh, nominalizați și de fapt un stat membru dorește să scape de persoana pe care a nominalizat-o la un uh, moment dat. Drept urmare, un asemenea judecător este în mod evident foarte calificat, are o experiență pe care un nou judecător nu o are și o experiență de care eventual am putea beneficia împotriva dorinței exprese a statului membru respectiv. Cred că oricum ar trebui să lucrăm mai mult pentru calificarea judecătorilor, să ne asigurăm că uh, Curtea Europeană de Justiție își păstrează în continuare um, faima care a caracterizat-o până acum. Mulțumesc. Cred că putem accepta această propunere. Nu, doamna Lichtenberger Aștept cu nerăbdare dezbaterea și discuția pe care o vom avea cu Consiliul. Da, întotdeauna trebuie să ne și distrăm puțin, spune domnul președinte. Încheiem punctul 6 de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 22. Uh, este vorba de preluarea unor societăți uh, comerciale. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că această discuție um, privind ofertele publice de cumpărare a dus la controverse mari, nu doar în Parlamentul European, dar și în Consiliu, și a fost posibil foarte greu să se ajungă la un compromis și să fie hotărât această directivă în forma ei. Comisia are Uh, obligația de a prezenta un raport după o anumită perioadă de timp. Tocmai acest lucru a fost făcut, însă, din punctul meu de vedere, uh, perioada de timp acoperită de acest uh, raport nu este una tipică. Ne confruntăm cu o criză economică fără precedent, o criză care a modificat situația complet și experiența acestei, experiența din această perioadă de timp este una insuficientă. Propunerea mea ar merge în următoarea uh, direcție. Trebuie să um, trebuie să comentăm acest raport al Comisiei, însă consider că nu avem nevoie de o revizuire a directivei în acest moment. Consider că ar trebui să așteptăm alți 5 ani cel puțin să vedem ce se întâmplă eventual într-o într-o perioadă normală de aplicare a acestei directive și abia după aceea să ne gândim dacă această, dacă această directivă trebuie revistă sau nu. Acum doamna Taylor dorește să ia cuvântul, vă rog. Oh, oh it's on now. Um, thank you, Chairman. Um, the... Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, din partea Comisiei și studiul uh, extern uh, arată cum a fost transpusă directiva. Ideea principală este că nu s-a schimbat foarte mult cadrul juridic al statelor membre analizate de raport. Trebuie analizate în continuare derogările legate de oferta obligatorie trebuie să se protejeze mm, uh, acționarii minoritari. Derogările sunt diferite de la un stat membru la altul, lucru care duce la incertitudine juridică și uh, afectează esența directivei. Acest subiect este unul important și trebuie ca în general să ne asigurăm că derogările prevăzute nu uh, permit uh, afectarea negativă a principiilor directive. Nu trebuie să încalce principiile acestea. Um, certitudinea juridică a fost um, pusă în pericol uh, atunci când la, trans, la um, transpunerea directivei în anumite state membre. Acțiunea comună este o problemă. O altă chestiune este legată de protecția uh, locului de muncă. În directivă acesta este unul dintre principiile importante. Trebuie să vedem cum putem uh, proteja drepturile angajatului într-o situație de preluare aștept cu interes lucrurile următoare la acest raport. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu știu dacă comisia dorește să intervină, nu știu dacă este reprezentată. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul a fost um, publicat la sfârșitul lunii iunie. Concluzia a fost uh, că nu uh, este cazul să redeschidem negocierile pe textul directivei, să îl uh, modificăm. Corega dumneavoastră a identificat corect mai multe probleme pe care le cunoaștem le monitorizăm, facem cercetări suplimentare. În ceea ce privește acțiunea concertată, acțiunea comună, deja discutăm cu organismele naționale de supraveghere acest aspect în uh, condiția rețelei uh, privind ofertele publice uh, de cumpărare sub auspiciile AEVMP. Noi uh, discutăm cu investitorii care doresc să, să discute chestiunile legate de guvernanța corporativă cu uh, uh, companiile, împreună cu companiile. O altă problemă identificată are de-a face cu uh, posibila breșă în directivă legată de uh, pragul uh, de oferta sub pragul de 35%, Dacă se depășește acest prag, nu, va fi, nu există obligația de a lansa o ofertă obligatorie. Trebuie să existe o protecție care să se să asigură că această breșă nu este folosită în scopuri um, inadecvate. Purtăm discuții cu statele membre în care credem că trebuie să fie luate măsuri um, suplimentare pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc! Gut, herzlichen Dank, dann können wir den... Vă mulțumesc, putem încheia și acest punct și trecem la întâlnirea cu ușile închisă. Doresc să rog pe toți cei care nu pot participa la această întâlnire să părăsească sala. Timing perfect. Yep.